something so we can directly jump Give into him the yeah, okay. So, dear colleagues, we should start our meeting. Dragi colegi, haideți să ne începem reuniunea. Am foarte numeroși în sală, însă cred că cei cu adevărat interesați sunt prezenți, deci putem începe primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, un schimb de opinii cu excelența sa, domnul Peter Thompson, președintele Adunării Generale a ONU privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și conferința privind oceanele. Subiecte aflate pe ordinea de zi a Comisiei ENVI, de care ne ocupăm într-un raport din proprie inițiativă, Referitor la obiectivele de dezvoltare uh, durabilă, am mai discutat acest subiect la comisia noastră și vom continua să lucrăm. Urez un călduros bun venit domnului președinte Thompson. Mă bucur că este prezent la comisia noastră, la Parlamentul European. Vă mulțumesc că ați venit la noi la Bruxelles și că ne veți prezenta progresele realizate în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, care sunt foarte importante pe plan global și în Uniunea Europeană, unde și noi facem eforturi. Comisia Envi dorește să audă de asemenea mai multe despre fundalul conferinței care avea, avea loc în iunie. Am înțeles că ați avut o mare contribuție la aceasta. Mulțumesc încă o dată pentru prezență mi s-a spus că o reuniune scurtă e o reuniune reușită, așa că vă dau cuvântul direct. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați din Parlamentul European, domnilor și domnilor, mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici la Bruxelles. Doresc să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că mi-a oferit șansa de a mă întâlni cu dumneavoastră și pentru că am înțeles că ați și facilitat uh, participarea membrilor din altor comisii la reuniunea din această dimineață. Doamnelor și domnilor, zi de zi, adunarea generală a ONU lucrează la uh, soluționarea celor mai presante provocări ale vremii noastre. Aceste provocări sunt foarte complexe și foarte extinse și uh, merg de la combaterea terorismului până la uh, combaterea extremismului violent și la oferirea de asistență peste, pentru peste 125 de milioane în lumea întreagă care au nevoie de asistență umanitară, după ce ne-am confruntat cu cea mai mare criză a refugiaților și a migrației de la al doilea război mondial încoace. Dorim să promovăm drepturile oamenilor și egalitatea de gen. Promovăm acțiuni pentru de dezvoltarea durabilă și lucrăm cu toții pentru a combate schimbările climatice în lumea întreagă toate aceste subiecte au o dimensiune globală și nicio țară, niciun continent nu rămâne neafectat de aceste mari provocări discutate și la Parlamentul European. Europa a fost lovită de acte de terorism foarte grave, de fluxuri de refugiați și migranți care s-au uh, retras din calea conflictului și a lipsei de securitate. De asemenea, vremea extremă provocată de schimbările climatice a afectat uh, Europa și, la fel, și situația tulbure pe plan politic. Doresc să-mi exprim gratitudinea față de Uniunea Europeană, care este cel mai mare actor uh, pe planul umanitar și al dezvoltării din lume. În acest spirit va trebui să și continuăm dacă dorim să uh, reușim ceea ce ne-am propus. Noi toți, indivizi, comunități, state și organizații multilaterale, trebuie să colaborăm pentru a uh, pune în practică uh, soluțiile globale necesare pentru a crea un viitor sigur și prosper pentru copiii și nepoții noștri. Agenda 2030 a dezvoltării durabile ne oferă un tipar în care să realizăm acest viitor punerea în aplicare eficientă a Agendei 2030 și a acordului de la Paris privind schimbările climatice vor transforma uh, lumea noastră, eliminând sărăcia extremă, clădind societăți pașnice și bazate pe includere, promovând egalitatea de gen, protejând mediul nostru natural, inclusiv oceanul, și uh, combătând schimbările climatice. Agenda și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă sunt uh, ambițioase, dar trebuie să fie pentru că și provocările sunt enorme. Pentru ca aceste angajamente să devină uh, realitate, să fie transpuse în faptă, E nevoie de implicarea tuturor actorilor, din guverne, ONU, de la ONU, organizații regionale, multilaterale, societatea civilă, sectorul privat, comunitățile științifice. Trebuie cu toate să lucreze împreună pentru a pune în aplicare aceste obiective. Și Uniunea Europeană joacă un rol esențial, în primul rând promovând caracterul universal al obiectivelor de dezvoltare durabilă și garantând că acestea sunt puse în aplicate în Uniunea Europeană în sine. În al doilea rând, folosindu-și instrumentele și politicile comerciale, financiare și reglementative, standardele de piață, infrastructura mm, și uh, toate celelalte politici pentru a susține aplicarea obiectivelor. Și în al treilea rând, realizând uh, alocarea 0,7% din PIB pentru uh, punerea în aplicare a acestor obiective sub formă de asistență pentru dezvoltare în uh, lumea întreagă și doresc să mulțumesc Uniunii Europene pentru că și-a asumat rolul de lider pentru a promova eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. Eforturile membrilor Uniunii Europene și membrilor Parlamentului European pentru a promova uh, obiectivele de dezvoltare durabilă și acordul de la Paris sunt uh, un lucru demn de salutat. Aici intră angajamentele globale ale uh, instituțiilor europene și Parlamentul joacă un rol foarte important. Doamnelor și domnilor, dacă dorim să promovăm acțiunea de punere în aplicare la viteza și la anvergura necesară, trebuie să luăm mai multe măsuri cheie. Multe sunt deosebit de relevante pentru Uniunea Europeană. Pe lângă crearea de parteneriate strategice noi și inovatoare, trebuie să accesăm inovarea și tehnologia necesare uh, pentru a uh, stimula acțiunile care vor duce la pace durabilă și dezvoltare. Trebuie să uh, ne dăm seama că am trecut de la un progres liniar în domeniul tehnologiei la un progres exponențial. Atunci când uh, discutați despre impactul tehnologiilor nocive pentru uh, piața muncii și pentru metodele de producție, vă rog să vă uitați și la modul în care tehnologiile noi pot fi controlate pentru a sluji scopurile noastre de a trece la o producție mai durabilă și la uh, modele de consum mai durabile. Va trebui să mobilizăm un volum de resurse fără precedent dacă dorim să realizăm obiectivele de dezvoltare durabilă va trebui să se transforme întreaga economie globală. Acum două săptămâni, pentru a discuta acest subiect, am convocat uh, un laborator de finanțare la nivel înalt la sediul ONU pe tema obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și am constatat următoarele. În primul rând, există deja uh, în lume necesitatea de a se finanța aceste obiective, însă pe plan global trebuie aliniate sistemele financiare uh, în lumina dezvoltării durabile. Deși obiectivele de dezvoltare durabile au uh, o structură foarte logică pe plan economic, pentru că au potențialul să genereze trilioane de dolari și multe șanse de piață, mai sunt multe de făcut pentru a face legătura între finanțarea globală și proiectele durabile și finanțabile. Vă încurajez să vă gândiți la modul în care Uniunea Europeană poate să ajute această transformare globală cerută de Agenda 2030. Eu voi face tot ce pot pentru a crea uh, șanse ca părțile interesate cheie să poată să se întâlnească, să discute idei, să creeze parteneriate și să facă eforturi universale pentru implementarea tuturor celor 17 obiective. Am convocat în acest scop o serie întreagă de evenimente de acțiune la nivel înalt în domeniul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acestea uh, sunt, de exemplu, uh, cele care vor avea loc pe 17 mai și pe 28 uh, iunie. Doamnelor și domnilor, mai sunt încă două subiecte pe care doresc să vi le prezint, care vor fi foarte relevante la adunarea generală a ONU în următoarele luni. În primul rând, conferința oceanelor va avea loc peste o lună. Reprezentanții omenirii din lumea întreagă se vor întâlni la New York. Și spun reprezentanți ai uh, omenirii, pentru că, pe lângă numeroși șefi de state și de guverne, miniștri și alți uh, demnitari din statele membre, vor participa specialiști, activiști și experți din sectorul privat, din societatea civilă, din ONG-uri, din lumea universitară și din comunitatea științifică într-un număr fără precedent. Conferința va dura 5 zile, de la 5 la 9 iunie, și vor avea loc 150 de evenimente colaterale și uh, sesiunea plenară va dura o săptămână în, în întreagă și vor avea loc șapte dialoguri de parteneriat pentru a se uh, discuta obiectivele specifice ale obiectivului 14. Cred că nu trebuie să vă mai spun că oceanul are mari probleme. Știți cu toții că practicile de pescuit sunt destructive și uh, stocurile haleutice sunt pe punctul uh, de a dispărea va fi până în 2050 în oceane va fi mai mult plastic decât pește. Oceanul s-a acidificat, ecosistemele de coastă sunt degradate și acesta e doar începutul listei de probleme. E clar că e nevoie de o acțiune urgentă. Și conferința aceasta este singurul for universal dedicat mobilizării eforturilor globale necesare pentru a inversa acest ciclu descendent. Dorim să punem accentul pe importanța sănătății oceanelor și pe lângă asta dorim trei rezultate, trei consecințe cheie. În primul rând, să facem un apel la acțiune într-o declarație care este acum formulată de statele membre ale ONU. În al doilea rând, vom avea un raport privind soluțiile de acțiune în urma celor șapte dialoguri de parteneriat ale conferinței și în al treilea rând, vom uh, înregistra angajamentele voluntare ca plan de lucru pentru susținerea obiectivului 14. Acest plan de lucru le va permite tuturor celor care doresc să se implice în conservarea și ocotirea vieții în ocean. Aceste angajamente se regăsesc pe pagina de internet a conferinței, avem deja foarte multe angajamente exprimate și sper ca până când se va încheia conferința să se reflecte pe site toate aspectele soluțiilor pentru obiectivul 14. Sunt convins că statele membre ale Uniunii Europene vor participa în număr mare la conferință și fac apel la dumneavoastră ca parlamentar să fiți prezenți. Vă rog să activați pe cei interesați pe, din uh, circumscripțiile dumneavoastră, fie că e vorba de uh, guverne, de stat sau regionale, de societatea civilă, de sectorul de afaceri. Acum e momentul ca toți să se înregistreze și să fie văzuți ca fiind activi în efortul global de a susține obiectivele din cadrul uh, obiectivului numărul 14. Doamnelor și domnilor, vreau să vă atrag atenția asupra migrației. În următorii 14 ani, dacă dorim să realizăm obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie să um, ne dezbărăm de vechile noastre moduri de gândire de parteneria de finanțare. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea este inclusă în realizarea dezvoltării durabile și că toată lumea beneficiază de pe urma ei prin toată lumea, înțeleg, cei mai uh, marginalizați și vulnerabili membri ai societăților noastre, inclusiv refugiați și migranți. Mulți dintre aceștia suferă din cauza rasismului, a xenofobiei, a intoleranței, au suferit de izolare socială și culturală, nu au putut să își continue educația, nu au putut să lucreze. Uh, și pentru a răspunde la provocările migrației internaționale, statele membre ONU lucrează la realizarea unui uh, pact global privind migrația, unul care să amelioreze guvernanța globală și să consolideze cooperarea internațională privind migrația. Dorim, uh, de asemenea, pe lângă acest pact, să realizăm un pact global privind refugiații. Ambele sunt în curs de realizare și vă încurajez să susțineți realizarea acestor uh, planuri ambițioase. După cum știți, în următoarele șase luni vom organiza o serie de discuții tematice privind pactul global la Geneva, New York și Viena, după care vom avea o reuniune pregătitoare în Mexic în decembrie. După acea reuniune, un, pact, un proiect de pact global privind migrația va fi prezentat la negocierile între statele membre în 2018 pentru a fi uh, adoptat la o conferință interguvernamentală care va avea loc uh, poate înainte de dezbaterea generală de la ONU. Domnilor și domnilor, sunteți parlamentari ai Uniunii Europene și vocile dumneavoastră puternice se aud și în Bruxelles, și în Europa, și în afara lor. Vă încurajez să folosiți platformele pe care le aveți la dispoziție ca să susțineți munca ONU pe subiectele vitale de care ne ocupăm împreună. Și cel mai important lucru este implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta este speranța noastră principală de a garanta locul omenirii pe această planetă. Marele lider european din secolul XIX, contele Otto von Bismarck, ne-a spus că diferența între un politician și un om de stat este că aceștia din urmă sunt politicieni care se gândesc la bunăstarea nepoților lor. Vreau să vă rog astăzi să adoptați această perspectivă globală și să vă alăturați mișcării globale de garantare a punerii în aplicare a Agendei 2030 de plină și eficientă în Europa și în lumea întreagă. Mulțumesc pentru atenție! Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, excelență, pentru aceste cuvinte. Sunteți în locul potrivit pentru că noi facem tot ceea ce putem pentru a susține și promova aceste idealuri. Uh, dau cuvântul colegilor. În primul rând, domnul Iavor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador, din nou pentru prezentarea dumneavoastră, contribuția dumneavoastră. Eu aș dori să vorbesc despre implementarea acestor uh, obiective pentru dezvoltare durabilă în interiorul Uniunii. Din această perspectivă aș dori să menționez cinci puncte cheie care mi se par extrem de importante din perspectiva implementării acestor obiective în Uniune. În primul rând, cred că avem oportunitatea de a implementa corect ceea ce este inclus în uh, obiectivele 169, avem nevoie de o strategie inclusivă uh, a Uniunii. Nu putem să ne așteptăm că uh, doar vorbind despre anumite lucruri, legislația de mediu uh, va uh, apărea de la sine. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult, trebuie să aibă o strategie mai inclusivă. Trebuie să verificăm constant uh, politicile actuale ale Uniunii în comparativ cu aceste obiective, dacă uh, le susțin sau dacă le împiedică. În al doilea rând, aspectul social în Uniunea Europeană în special atenția acordată grupurilor vulnerabile. În Uniunea Europeană, aceste obiective de dezvoltare durabilă au un aspect de mediu în domeniul durabilității și mediului. Însă și un aspect social, sărăcie, aspect acces la servicii de bază, ceea ce uh, se aplică și unor state din lumea a treia și din Sud. Trebuie să recunoaștem că și în Uniunea Europeană avem milioane și milioane de uh, europeni care trăiesc în sărăcie, care nu au acces la servicii de bază, inclusiv uh, apă, canalizare, condiții de cazare, uh, energie și așa mai departe. Uh, deci avem mult de lucru din punct de vedere social în uh, Uniunea Europeană. Obiectivele sociale ale acestor obiective de dezvoltare durabilă trebuie să fie aplicate și în Uniunea Europeană, pentru că sunt mulți europeni care nu se bucură de aceste drepturi. Un alt punct cheie pe care l-ați menționat este finanțarea adecvată. Asta înseamnă nu doar alocarea unor surse Uh, adecvate, ci și monitorizarea tuturor finanțărilor publice um, comunitare pentru a vedea dacă corespund cu aceste obiective, pentru că altfel doar irosim fonduri uh, sub, prin subvenții pentru anumite fonduri care creează probleme și după aceea încercăm să rezolvăm aceste probleme prin uh, uh alte fonduri. Trebuie să fim coerenți în finanțarea noastră și să și să uh, monitorizăm uh, uh constant sistemul de finanțare al Uniunii în, uh, cum, în linie cu aceste obiective. După aceea, infrastructurile care uh, leagă Uh, sistemele noastre în mod nedurabil. În primul rând, uh, participarea cetățenilor și buna guvernanță în timpul implementării acestor obiective de dezvoltare durabilă. Nu este suficient să acceptăm reglementarea corectă și să o implementăm bine, trebuie să includem societatea în uh, procesul legislativ, în procesul de planificare și de implementare. Pentru că în acest fel putem să creăm bună guvernanță și așa putem convinge societatea civilă că aceste uh, obiective sunt uh, uh inclusive. Uh, trebuie să reducem și impactul negativ al consumului nostru în Uniunea Europeană, în afara Uniunii. Recent am adoptat un raport de inițiativă în legătură cu uleiul de palmier, care este un exemplu posibil, pentru că uneori ceea ce consumăm în Uniunea Europeană și Credem că în Uniunea Europeană nu există probleme de durabilitate, însă creăm în același timp probleme majore în afară. Trebuie să ne aducem aminte că consumul nostru comunitar nu afectează doar Uniunea Europeană sau mediul european, ci are un impact major în afara Uniunii. Și dacă vrem să îndeplinim obiectivele de dezvoltare durabilă, trebuie să avem grijă ca impactul nostru în afara Uniunii să nu contribuie la uh, implementarea acestor obiective. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna de la ei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Excelență, am două întrebări în cadrul conferinței care va avea uh, peste câteva săptămâni despre oceane la New York. Prima, energiile maritime. Aș dori să știu cum, în, în cadrul uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, cum vor proceda Națiunile Unite pentru a prevedea conservarea resurselor, prevăzând crearea de locuri de muncă în același timp. Pentru că este unul dintre obiectivele care trebuie să fie urmate. După aceea, regiunile europene insulare uh, a ONU uh, prevede uh, măsuri specifice pentru aceste regiuni în entitățile ultramaritime. Iată așadar două întrebări foarte directe și foarte simple pe care aș dori să, la care aș dori să îmi răspundeți, dacă se poate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul... Fronte. Domnul Fronte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această, pentru această întâlnire foarte importantă. Aș dori să intervin în legătură cu problema oceanelor. Eu fac parte din delegația care va merge la New York în uh, iunie și voi promova unul dintre evenimentele care vor avea loc uh, uh, pe margine, în marginea acestui summit Uh, în legătură cu oceanul durabil. Se vorbește foarte mult de creștere albastră, de economie albastră și asta cu cele mai bune intenții. Însă, săptămâna trecută, Centrul de Cercetare al Parlamentului European a, fă, a prezentat un studiu Parlamentului European prin care arăta că această creștere albastră va crește PIB-ul și locurile de muncă, dar va avea consecințe negative asupra mediului. Așadar, mă îngrijorează pentru că oceanul este văzut ca o sursă de venituri, însă dacă exploatăm oceanul după cum am exploatat resursele până acum la nivel mondial, vom ajunge la o situație dificil de gestionat. După cum spun uh, aceste obiective, trebuie să exploatăm și în mod durabil. La sfârșitul conferinței de la New York este foarte important să avem o declarație uh, finală cu un angajament foarte puternic uh, în în favoarea uh, conservării oceanelor. Aveți o idee în legătură cu ODT 14, punctul 2, punct care vorbește despre consolidarea rezistenței ecosistemului maritim și de a acționa pentru a curăța, reînnoi acest ecosistem maritim. Este dificil de pus în aplicare, pentru că vedem că deteriorarea este foarte rapidă. După aceea, accesul la pescuit. Bineînțeles, lucrăm pe baza unei politici comune de pescuit. Aici, în Parlamentul European, pregătim politica pentru 2020. Vrem să obținem un randament maxim durabil cred că uh, progresele sunt pozitive, însă uh, va fi vorba de principii europene sau doar uh, sau, euro, sau mondiale, pentru că un pescuit durabil este esențial pentru întreaga planetă, nu doar pentru uh, Europa. Vă mulțumesc. Urmează doamna Kadenbach. Bună dimineața, vă urez și eu. Parlamentul European și mai ales Comisia noastră e foarte mândru de transparența noastră. Reuniuni ca, cele, ca cea a noastră de astăzi sunt transmise pe internet, însă dezavantajul este că nu urmăresc doar europenii interesați negocierile și discuțiile noastre, ci și o serie din colegii noștri despre care știu sigur că sunt interesați de discuția noastră, însă stau și urmăresc din birou în loc să participe activ alături de noi. Voiam doar să vă spun în acest fel că interesul pentru subiect e mult mai mare decât s-ar putea crede privind numărul de participanți. Întrebarea mea e una de natură tehnică. În permanență, statele membre, dar și unii politicieni, cunosc uh, obiectivele de dezvoltare uh, durabilă și um, cu toate acestea au o politică care se îndepărtează de aceste obiective. Eu cred că aceste obiective trebuie să fie și un stimulant pentru negocieri. Noi uh, trebuie să acționăm atunci când unele state membre se îndepărtează de la valorile europene sau trebuie să putem să discutăm cu ele și să um, revenim la scala de valoare a Uniunii Europene. În cadrul ONU există metode pentru a face același lucru atunci când statele se îndepărtează de la obiectivele de dezvoltare durabilă. Aveți mecanisme pentru a discuta cu acele state sau acei actori, pentru a le atrage atenția asupra faptului că ceea ce uh, fac în politică nu corespunde cu obiectivele pe care și le-au asumat. Vă mulțumesc! uh, Vă mulțumesc, doamna Meissner. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnule Thompson, pentru prezentare. Din păcate am venit puțin mai târziu. Aici sunt. Uh, pentru că am participat la un vot la o altă comisie, subiectul acesta mă interesează foarte mult pentru că am lucrat pe multe dintre aceste dosare și uh, aici, uh, în Parlament, lucrez într-un intergrup care se ocupă de zonele de coastă, de uh, creșterea albastră la modul general, și ne interesează întreținerea, ca să spun așa, a mărilor și oceanelor, sănătatea oceanelor și dorim să stimulăm cercetarea pentru a dezvolta acest scop. Eu și colegii din grupul meu, colega de altfel a vorbit deja, suntem uh, foarte preocupați de uh, faptul că odată ce populația mondială crește, oceanul va juca un rol tot mai important ca sursă de energie, ca sursă de alimentație și nu numai. De aceea e foarte importantă dezvoltarea durabilă în acest uh, sens. Cred că cunoașteți uh, comunicarea comisiei noastre în acest sens. E o dovadă că europenii sunt foarte interesați de subiect și dorim să creăm uh, relații și rețele în lumea întreagă pentru a ne asigura că uh, se cunoaște această problemă și că se iau măsuri pentru a o combate. Uh, este în interesul nostru general să discutăm despre acest subiect, să vedem uh, dacă e necesar să se um, sape în mine după diferite minereuri, în ce formă, în ce, cu ce mod de lucru și sigur că trebuie să ne asigurăm că trebuie să fim atenți să nu distrugem mările și oceanele în acest proces. Pentru că este un sistem uh, oceanic planetar care este corelat în pentru ca planetă. Trebuie să fim foarte atenți la situația coralilor care uh, sunt uh, în multe cazuri pe punctul de a dispărea, sunt într-o stare foarte proastă și ei sunt un indicator și pentru starea altor specii și cred că nu trebuie în, orice, în niciun caz să-i conving pe cei din sală, pentru că cred că toată lumea știe și este de acord cu mine. Am o întrebare foarte concretă, v-am spus că din păcate nu v-am ascultat prezentarea, dar aș dori să mă refer la această guvernanță a oceanelor. În aceasta ați propus ca uh, Uh, politica maritimă să fie una globală. Mi se pare că e greu, dar că e un pas foarte important. Ce părere aveți? Noi avem în Uniunea Europeană o politică maritimă care trebuie să contribuie la o utilizare durabilă a oceanelor pe plan mondial. Credeți că o, ace- o astfel de politică ar fi uh, posibilă pe plan mondial? Și considerați că există posibilitatea ca uh, acordul pe care l-au semnat multe state în legătură cu oceanele să fie semnat de toate sau de cât mai multe state din lume, pentru că ar fi un mod de a contribui la o dezvoltare sănătoasă a oceanelor. Și în al treilea rând, în Uniunea Europeană am pus foarte mare accentul până acum pe finanțarea cercetării, inclusiv în domeniul oceanic. Uh, noi uh, spunem că Uh, această politică legată de mări și oceane este importantă pentru viitor, pentru următoarele zeci și sute de ani. Aveți o idee despre cum se poate consolida cercetarea în acest domeniu? Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum uh, reprezentantului Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea conferinței SDG 14 uh, pentru oceane care va avea loc la ONU în iunie. Este una din, unul dintre evenimentele cele mai importante în domeniul oceanelor în acest an demonstrează importanța acordată de comunitatea globală problemelor oceanelor din perspectiva dezvoltării durabile. Uniunea Europeană este, bineînțeles, o susținătoare puternică a Agendei 2030 și suntem angajați să atingem obiectivul 14 și toate celelalte obiective legate de oceane, precum și uh, obiectivele dezvoltării durabile. Acestea vor fi puternic reprezentate. S-a spus că va fi o strategie de guvernanță uh, și documentul care va fi adoptat va reprezenta o orientare pentru politicile viitoare din acest context. La această, această conferință va contribui la consolidarea coerenței politice domnul comisar Vela va participa la această conferință. În momentul actual pregătim și avem uh, reuniuni în, pentru a pregăti poziția noastră și contribuția pe care o putem avea în ceea ce privește angajamentele și parteneriatul pentru dialog. Această conferință este importantă și datorită faptului că Uniunea Europeană va solicita o a doua conferință pentru oceane și vă pot asigura că uh, examinăm complementaritățile dintre aceste evenimente, uh, implicațiile pentru oceane și pentru umanitate cu accent pe oceane. Domnule președinte, ați menționat și problema delicată a migrației. Nu vreau să intru în detaliile acestei probleme, însă în ultimul an Uniunea Europeană, cele trei instituții, Parlamentul, Consiliul și Comisia, au făcut eforturi considerabile pentru a remedia criza migrației. Bineînțeles, acest lucru nu este posibil nu ar fi uh, posibil fără a statelor terțe și, uh, bineînțeles, uh, vom continua această colaborare și cooperare în contextul ONU pentru a reacționa la ceea ce s-a spus în legătură cu obiectivul 14 obiectivul de dezvoltare 14 susțin intervenția făcută legată de dimensiunea socială și necesitatea unei eh, finanțări adecvate, unei strategii inclusive pentru a găsi modalități de a mobiliza finanțări eh, suplimentare, pentru că trebuie să asigurăm coerența și vizibilitatea în domeniul finanțării Știți, natura acestui subiect este uh, interdisciplinar, uh, multidimensional, multidimensională. Câteodată pierdem perspectiva ceea ce susținem, însă când uh, unificăm lucrurile, putem să vedem masa critică de finanțare necesară care ar trebui să fie utilizată mai coerent. Reducerea uh, impactului negativ al consumului. Uh, avem în vedere o strategie legată de plastic, de deșeuri, deci avem, uh, facem eforturi considerabile uh, în aceste domenii menționate. Uh, aș fi de asemenea de acord uh, în uh, sublinierea importanței Convenției ONU pentru mări și oceane, care face parte din cadrul uh, arctic și uh, ale tuturor activităților din domeniul oceanelor și mări, mărilor. Vrem, uh, avem și noi ambiții foarte mari în ceea ce privește rezultatul acestei conferințe. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Faria, care este raportorul nostru pe raportul de inițiativă în legătură cu guvernanța deschisă. Îi dau cuvântul pentru a ne prezenta opinia sa. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Thompson, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Spuneați că peste o, o lună va avea loc uh, conferința privind guvernanța oceanelor și că reprezentanții omenirii întregi vor fi acolo și v-ați exprimat foarte bine se va discuta despre obiectivele de dezvoltare durabilă, ținând cont de faptul că oceanele au nevoie de atenție, ținând cont uh, de ce se întâmplă cu ele. Sunt portughez, așa că țin foarte mult cont de schimbările de climă. E o chestiune importantă care trebuie rezolvată cât mai repede, cu putință. Deja simțim efectele schimbării de climă în țara mea V-ați referit uh, de asemenea la rezidurile de plastic uh, care circulă pe ocean și asta arată că, de fapt, comunitatea internațională este conștientă și îngrijorată de impactul negativ al activității omului asupra oceanului. Instituțiile europene vor fi prezente și ele la această conferință, așa cum spunea doamna președinte. Sunt uh, raportorul privind raportul din proprie inițiativă referitor la guvernanța oceanelor și vom participa la conferință. Voi fi foarte atent la rezultatele acestei conferințe. Sunt foarte multe întrebări pe care am putea să vi le adresăm, dar mă voi limita la două. Unu, și mă îngrijorează chestiunea respectivă care sunt speranțele pe care le putem avea legate de această conferință apropo de abaterile. Sunteți americani, deci trebuie să vă spun acest. Abaterile uh, pe care le-a registrat domnul Trump față de ideea schimbărilor de climă și care va afecta întreaga lume. Și a doua întrebare, vorbim despre guvernanța oceanului planetar și e o chestiune foarte importantă la care țin foarte mult, uh, și anume emisiile transportului maritim. Și lipsa de voință de a include acest sector în eforturile de a reduce emisiile. Chestiunea aceasta va fi abordată corect, așa cum, se, cum trebuie, prin organismele Națiunilor Unite, Organizația Maritimă Internațională. Deci ideea ar fi să abordăm această chestiune într-o manieră serioasă. Uniunea Europeană are un regim propriu privind uh, emisiile maritime. În țara mea acum se manifestă o problemă cu mare pregnanță și care se referă la guvernanța oceanelor. Este vorba de e, exploatațiile din largul mării de petrol și gaze. Uh, ministrul nostru a fost anul trecut în Statele Unite și doamna ministru a vorbit cu administrația de atunci că am putea fi o țară care să exploreze uh, zăcămintele de petrol și gaze din largul mării, ceea ce ne îngrijorează foarte mult, dacă ați putea să ne dați niște răspunsuri la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule Faria, iar acum, excelența voastră, aveți cuvântul și așteptăm comentariile dumneavoastră și răspunsurile la întrebările puse. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și văd că sunt aici între cei care împărtăcesc aceleași probleme cu mine. Sunt oamenii ai mărilor și mă bucur că foarte mulți dintre dumneavoastră sunt uh, împlecați în această chestiune pe care o consider existențială uh, pentru omenire. Vedem exact uh, cât, sunt, cât de important este oceanul planetar pentru noi în ceea ce privește proteinele, absorpția de emisii de CO2, aerul pe care îl respirăm. Hai să luăm întrebările una cu câte una. Sunt de acord cu ce a spus domnul Iavo. M-a impresionat când a fost în Ungaria la începutul anului și Uh, am văzut uh, cât de implicată este această țară în dezvoltarea acestor obiective de dezvoltare durabilă. Uh, am găsit mult interes și la studenți, de exemplu. Am călătorit mult, am la începutul mandatului am fost în India, am fost în China, m-am întâlnit cu premierii și uh, sunt impresionat de modul în care au fost uh, incluse obiectivele de dezvoltare durabilă în planurile de dezvoltare și de ce n-ar fi, pentru că agenda aceasta uh, se integrează perfect în planurile de dezvoltare al oricărei țări. Experiența din China și India uh, se reflectă la nivelul tuturor demnitarilor cu care m-am întâlnit și într-o țară mică ca a mea, în Fiji în care au fost uh, incluse aceste obiective de dezvoltare durabilă și în planurile naționale. Cred că n-am reușit uh, să-i facem pe oameni să înțeleagă logica acestor obiective și să înțeleagă că există asemenea obiective de dezvoltare durabilă. Aici trebuie să fim mult mai activ. Eu încerc uh, nu să verific uh, cum stau lucrurile la diverse recepții uh, sau să intre pe taximetriști și nu primesc niciun răspuns din care să reasă că lumea înțelege ce sunt aceste obiective de dezvoltare durabilă. Oamenii și comunitățile trebuie să fie educați pentru că ei sunt cei care fac alegerile, ei duc la modelele de producție care trebuie să fie transformate. Și de ce trebuie să le transformăm? Pentru că ne îndreptăm către abisul lipsei de durabilitate. Nu, ne îndreptăm către o lume în care uh, temperatura va crește cu 3-4 grade când ar trebui să fie menținută creșterea sub 2 grade. Plasa de mijloc se uh, Uh, lărgește. Nu e vorba numai de populația lumii care crește, ci clasa de mijloc crește. Și bănuiesc că și dumneavoastră, ca și mine, faceți parte din clasa de mijloc. Nu, suntem la cum vrem o a doua mașină, o a doua casă, nu știu câte televiz- televizoare. Atitudinea clasei de mijloc nu e durabil, trebuie să se schimbe. Și cine o să o transforme? Nu, unii ca mine de vârsta a doua, nu. Cei tineri trebuie să se schimbe, trebuie să acordă acordăm cât mai multă atenție uh, tinerilor care trebuie să înțeleagă că obiectivele acestea sunt importante pentru că altfel ei și copiii lor vor avea vremuri grele, uh, îi așteaptă vremuri grele dacă nu se gândesc la acest lucru uh, eurodeputatul din Franța la întrebarea privind teritoriile din străinătate. Agenda despre care vorbeam 2030 uh, este universală, se aplică tuturor țărilor, indiferent unde sunt uh, amplasate. Am făcut multe vizite în asemenea teritorii uh, și situația este aceeași peste tot poate mai puțin la nivel personal sau individual, dar la nivelul guvernului lucrurile sunt clare. Uh, eurodeputatul din Italia, Italia a jucat uh, un rol extraordinar în ultimii ani în ceea ce privește conferința guvernanței oceanelor și mai ales în ceea ce privește protecția oceanelor. Uh, am, anul trecut uh, am avut o întâlnire foarte utile în, la Roma, comunitatea științifică, comunitatea politică a participat și a fost prima dată când am văzut uh, că toată lumea se poate aduna și se poate implica într-un subiect anume, sub orice aspect al acțiunilor necesare pentru uh, oceanul planetar. În Italia, pe lângă Palau, care eh, coprezidează acest eh, dialog despre care vorbeam. V-ați referit la creșterea albastră. Noi preferăm să folosim eh, termenul economie albastră. Eu nu folosesc termenul de creștere sau dezvoltare fără adjectivul durabil. Toată viața mea m-am ocupat de dezvoltare am început uh, activitatea uh, ca reprezentant pe această temă. În 1972 am uh, absolvit Universitatea Cambridge și am avut atunci o diplomă în dezvoltare și apoi lucrurile m-au deziluzionat, am văzut că oamenii trăiesc din ce în ce mai prost, Uh, foarte departe de ceea ce aspiram noi pentru uh, zona rurală, de exemplu. Durabilitatea a făcut, cea care a făcut să-mi recâștig încrederea în creștere și în dezvoltare. Și m-am gândit că trebuie să punem adjectiv, am înțeles că trebuie să punem adjectiv în fața cuvintelor dezvoltare sau creștere. Și acum suntem pe calea cea bună. Delegații din Germania sau din Austria, mă scuzați, spune, președ, spune vorbitorul, vorbea germană. Cum monitorizăm uh, uh forumul la nivel înalt? Uh, anul trecut au fost vreo 20 de țări care Uh, au prezentat ce au făcut anul acesta. Sunt vreo 40 de țări care vor face prezentări în iulie, apropo de cum pun în aplicare aceste uh, obiective de dezvoltare durabilă, deci se creează un efect de bulgăre de zăpadă. E un fel de revizuire paritară. Uh, vrem să vedem ce fac țările și ce anume Uh, funcționează, e procesul nostru de monitorizare. Doamna Meissner vorbea despre creșterea albastră durabilă și rolul științei. Am fost la Woods Hall, la Institutul Oceanografic din Massachusetts acum câteva săptămâni. Unde-i doamna Meissner? Ia că-t-o la Woods Hall este probabil institutul oceanografic cel mai important din lume. Uh, împreună cu Franța și cu Brazilia Uh, ei sunt cei care au găsit uh, Titanicul, de exemplu, și fac asta de vreo jumătate de secol, se ocupă de oceane. Uh, și mi-au arătat acolo un film, pentru că ei coboară în ocean și filmează planctonul la diverse adâncimi. Și iată ce mi-au arătat. Un film cu ce se întâmplă acolo. Microformele de viață, planctonul, care mănâncă microplasticul este absolut îngrozitor să vezi chestia asta pe film. Plasticul este ingerat de plancton și de alte microforme de viață, pentru că, evident, ce se întâmplă după aia? Sunt mâncați de, uh, planctonul e mâncat de pește mai mare, peștii mai mari și ajung pe mesele dumneavoastră și dumneavoastră mâncați plastic. Deci, trebuie să ne bazăm conferința pe cunoștințele științifice, iar uh, formula acestor dialoguri la care mă refeream este că uh, eu știu, dialogul privind parteneriatul referitor la poluarea marină există, sunt autorități ale lumii care ne spun care este adevărul. Nu e vorba de dezbatere, ci ni se spune care este situația în teren. E vorba de o soluție, o serie de soluții la aceste probleme. Cam asta este formatul dialogului, nu prezentare și soluții. Dacă există soluții bune și știu că sunt foarte multe soluții bune care vin dinspre Europa, pentru că aici trebuie să, se, să fie înaintate, de aici o să vină nu soluția noastră prin, pentru viitor reiese din aceste dialoguri structurate. Când mă refer la noi, mă refer la omenire. Nu este proprietatea Națiunilor Unite, a birocraților de acolo, ci este planul de lucru al omenirii V-ați referit la mineritul în adâncul mărilor. Am participat la Consiliu și la conferința internațională privind uh, adâncul mărilor. Am fost în Jamaica și m-am referit la chestiunile acestea referitoare la adâncul oceanelor și la fundul mării. Nu pentru că vrem să facem minerit în adâncul mărilor, ci pentru că vrem ca guvernanța să fie așa cum trebuie. Investim extrem de mult în uh, formarea aceasta. Țara mea, Fiji, uh, a fost uh, printre primele care a semnat un clos Uh, iar sunt două evoluții importante. În primul rând, uh, mineritul în adâncul oceanelor, oceanelor este uh, un fapt. Nu există o lege deocamdată formulată la nivelul autorității internaționale pentru fundul pentru adâncul mărilor. Există o lege privind prospectările, s-au acordat licențe de prospectare, de prospecțiuni miniere. Uh, Uh, știm cum trebuie emise aceste autorizări. O țară ca a noastră încearcă să ridice ștacheta cât mai mult cu putință pentru ca să facă un fel de profilaxie a mediului. Însă, iată ce vreau să vă spun uh, nu adâncul oceanelor, care reprezintă 50% din, din teritoriul Pământului, este poate zona cel mai bine guvernată. Nu se poate face nimic acolo. Datorită un clos nu se poate face nimic fără o autorizație de la, de la Autoritatea Internațională privind adâncul mărilor. Altă uh, inițiativă este uh, biodiversitatea care ține de jurisdicția națională. Uh, la ora actuală se pune la punct o lege la nivelul Națiunilor Unite. Ambasadorul brazilian se ocupă de acest lucru, este cel care pre- prezidează. Este vorba de coloana de apă uh, și este o chestiune, un aspect de drept internațional care este, evoluează în acest moment este cea mai bună modalitate de a trata uh, oceanul. Este nu patrimoniu comun al umanității, al omenirii. Și lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să avem drept internațional dezvoltat cu responsabilitate. De aceea sunt elemente importante CPL pe care le-am menționat. Uh, și apoi reprezentantul Comisiei, uh, domnul Faria, mă scuzați, ce a făcut uh, Portugalia pentru evoluția acestei conferințe este absolut extraordinar. Portugalia împreună cu Singapore au trimis apelul de participare la conferință, s-au descurcat excepțional. Deci trebuie să vă spun că uh, M-am întâlnit cu domnul Vela, cu domnul comisar Vela ieri și mi-a făcut foarte multă plăcere. Participarea Națiunii, Uniunii Europene la această conferință este absolut extraordinar. Veți avea propriul dumneavoastră eveniment uh, referitor la echipamentele uh, nu fantomă care există în adâncul mărilor. Mulțumim în Uniunii Europene pentru această susținere. Cine, cineva s-a, s-a referit la o conferință a a măsurii internaționale a sănătății oceanului planetar. Cele toate 193 de state membre doresc să salveze formele de viață din ocean. Conferința Oceanului Planetar este unul din evenimentele care au loc în fiecare an referitoare la sănătatea oceanului. Avem un, o conferință în zona Pacificului privind tonul. Sunt inițiative foarte bune pe care le susținem. Le susținem foarte uh, clar, susținem aceste conferințe și susținem toate aceste conferințe privind uh, obiectivele de dezvoltare durabilă 14, dar conferința aceasta care are loc pe 19 iunie la Națiunile Unite este cea mai importantă dintre toate, iar procesul uh, universal, acest procesul acesta va uh, continua până în 2030 pentru că până atunci avem mandat să ne ocupăm de această chestiune. Cred că am cuprins toate punctele voastre. Domnul Faria, mă scuzați. Domnul Faria a pus două întrebări despre admi poziția administrației americane. Vă rog să nu trageți concluzii spripite. Haideți să lăsăm să se mai așeze lucrurile. Deocamdată nu există o politică fermă din acest punct de vedere privind uh, oceanele. E doar o perioadă de tranziție și încă un lucru la care v-ați referit a fost emisiunile din transportul maritim. De, uh, colaborăm cu Organizația Maritimă Internațională privind uh, emisiile de dioxid de carbon și aruncările în ocean, deci suntem uh, foarte implicați. În încheiere, uh, apropo de conferința Oceanului Planetar, S-a făcut extrem de mult în ultimii ani pentru această conferință. Am lucrat aproape în fiecare zi. Iar acum am încredere în ceea ce spun. Are să fie evenimentul care va schimba lucrurilor pentru că nivelul de conștientizare și de participare crește și sunt convins că ne vom atinge obiectivele. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc foarte mult, excelență, pentru că ați fost astăzi la Bruxelles alături de noi și ne-ați inspirat în activitatea noastră. Vă urăm succes la conferință. Vom încerca cu toții să susținem această inițiativă uh, în sensul dezvoltării durabile. Vă mulțumesc foarte mult! Good morning, everyone. I invite you to take your seats, prepare your uh, voting card. Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc, să vă pregătiți cartelele de vot. So it's not difficult. Avem doar trei voturi, nu e așa de greu. Are you ready? Sunteți pregătiți? Okay, the first vote. Bun, primul vot se referă la obiecție, de fapt toate cele trei se referă la obiecții în temeiul articolului 106. Votăm în primul rând obiecția referitoare la bumbacul OMG. Vot electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. And it is adopted. Se adoptă. Yes, Madam Gardini. Doamna Gardini. Okay, we can, we can uh... Bine. O să vă schimbăm votul așa cum ați cerut. Oricum nu se schimbă rezultatul. În al doilea rând, obiecția privind porumbul modificat genetic s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. And it is adopted. Se adoptă. The last vote, it's again an... Ultimul vot, încă o obiecție în legătură cu uh, BAT, cele mai bune tehnici disponibile, s-a deschis votul pentru centralele mari pe combustie. And the vote. Și acum s-a închis votul. Rejected. Se respinge. Vă mulțumesc. Aici se încheie votul. A short break or start? So, dear colleagues, we... Dragi colegi, vă propun să începem următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, examinarea unui proiect de raport referitor la restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Eu sunt uh, responsabilă de acest raport după cum au decis coordonatorii, așadar, dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre acest raport. Salut propunerea legislativă a Comisiei ca fiind un pas necesar pentru, a se, pentru a rezolvarea problemelor presante puse de formularea actuală a directivei ROHS 2. Astfel, se va spori uh, siguranța juridică și se va proteja mediul și sănătatea publică. Din acest motiv încercăm să rezolvăm rapid acest dosar. Revizuirea sferei de aplicare a ROX 2 va contribui la păstrarea locurilor de muncă în IMM-uri, va susține sectorul sănătății publice, care se bazează pe echipament medical uh, la mână a doua și va stimula economia circulară. În această etapă aș dori să subliniez faptul că obiectivul revizuirii sferei de aplicare nu este de a pune sub semnul întrebării întreaga funcționare a ROHS 2. Revizuirea directivei nu este obiectivul nostru. Acea trebuie să avem în vedere în acest scop uh, revizuirea generală a directivei care va fi desfășurată de comisie până la 22 iulie 2021, după cum se stipulează în directive. Dar această revizuire a sferei de aplicare reprezintă o șansă de a sublinia unele subiecte care vor trebui abordate în revizuirea generală. În acest spirit, amendamentele incluse în proiectul de raport țin de următoarele subiecte. Revizuirea generală va trebui să fie însoțită de o propunere legislativă care să includă o metodologie clară pentru toate etapele ce duc spre modificarea listei de substanțe uh, restricționate și lista de derogări. Această metodologie include, ar trebui să includă un aviz al Agenției Europene a Substanțelor Chimice. Apoi, Dat uh, fiind faptul că numărul de derogări și complexitatea lor crește și de dragul unei mai bune reglementări și de dragul siguranței juridice, dorim să cerem Comisiei să ofere un calendar clar privitor la adoptarea acestei decizii la o lună uh, de la primirea uh, unei cereri de derogare. De asemenea, pentru simplificare, dorim ca actele delegate privind derogările să acopere măsuri uh, tehnice sau interdependente, ceea ce se adaugă la text. Aceasta este poziția mea și aș dori acum să trecem la raportorii din umbră, începând cu doamna Karnbach. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mă bucur că suntem amândouă raportoare la acest subiect. Vă mulțumesc pentru munca depusă și noi, uh, grupul nostru, poate să susțină uh, ce ați spus, cu excepția a două domenii. În ceea ce privește accesul, accesibilitatea pe viitor, doriți ca la procedura de codecizie pe care o aveți acum să adăugați niște uh, acte delegate la procesul metodologic. Eu cred că astfel s-ar întârzia realizarea diferitelor etape și, în plus, cred că industria vizată de această decizie uh, Uh, trebuie să beneficieze de dreptul de a se implica în negocieri, de a-și spune părerea. Și nu cred că ar uh, fi util să se întârzie și mai mult uh, derogările, acordările derogările, derogărilor. Eu aș propune deci să nu susținem amendamentele numărul 4 și 5. În rest, în linii mari, suntem de acord cu raportoarea și ne-am fi așteptat doar ca Comisia să facă propunerea aceasta mult mai repede, încă din 2014. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Huitema! Da, mulțumesc mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor, pentru munca realizată. După cum ați spus, în directiva ROHS actuală sunt uh, interzise în mod neintenționat uh, unele echipamente uh, cu începere din 22 uh, iulie 2019. Nu este bine. O altă problemă este posibilitatea de a folosi piese. Dacă nu pot fi folosite piese, unele dispozitive nu, um, nu mai sunt bune, nu mai pot fi utilizate, deși dacă li s-ar schimba o anume, o anume piesă, ar mai putea fi folosite mulți ani. Aceste două chestiuni contrazic principiile economiei circulare și riscă să producă pagube economice. De aceea mă bucură foarte mult propunerea comisiei și mă bucură și adăugirea pe care ați făcut-o dumneavoastră la propunerea comisiei. Dar cred că trebuie să fim atenți, să nu intrăm în detalii prea multe în legătură cu uh, revizuirea propusă pentru 2021. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Kilanen? Kiitoksia puheenjohtaja, raportööri. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor, mulțumesc uh, pentru munca excelentă susțin în uh, special uh, avizul uh, ECA și am și câteva amendamente de propus în legătură cu um, repararea echipamentelor electrice pentru că ele să mai poată fi folosite. Cred că este foarte important să ținem cont de faptul că uh, Astfel, prin retrofitting, se poate continua uh, să se folosească această tehnologie și se poate lungi ciclul de viață al echipamentelor. Mulțumesc, pe doamna Rivazi nu o văd. Doamna Dornano. Merci. Mulțumesc. Doamnă președinte, aș vrea să vă mulțumesc înainte de toate pentru munca de calitate pe acest subiect tehnic și pentru cât de precis a fost proiectul de raport. Legislația europeană referitoare la limitarea folosirii anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice trebuie să aibă ca prim obiectiv reducerea riscurilor pentru sănătatea oamenilor și a mediului. Așadar, cred că trebuie să ținem cont de directiva din 2011 pentru a stimula o adevărată economie circulară. Dar această abordare trebuie să respecte principiul proporționalității și al subsidiarității garantate de Tratatul Uniunii Europene. Și aprob faptul că raportoarea a menționat principiile esențiale care trebuie să ne călăuzească Trebuie să garantăm o durată de viață suficient de îndelungată a echipamentelor electrice și electronice și voi depune și eu amendamente în acest sens. În ceea ce privește cererile de reînnoire uh, a derogărilor și perioada de șase luni pe care o are Comisia la dispoziție pentru a răspunde, eu uh, cred că este un termen suficient, nu trebuie prelungit. Apoi, în ceea ce privește utilizarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice, trebuie să garantăm întreprinderilor un cadru juridic cât mai sigur și uh, fiabil pentru a se atinge obiectivele directivei. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai este cineva? Atunci dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamna președinte, pentru această discuție și pentru raportul dumneavoastră. Am făcut o propunere, într-adevăr, uh, cu oarecare întârziere, de modificare a acestei directive, însă am făcut-o um, împreună cu raportul privind economia circulară și asta din două motive. Acest uh, subiect nu a fost inclus de la început în planul de acțiune privind economia circulară, deși poate că ar fi fost, pentru, ar fi fost necesar pentru că aceste amendamente respectă uh, principiile economiei circulare să, și anume să se folosească cât mai mult dispozitive sau echipamente pentru a se reduce uh, deșeurile. Așadar, revizuirea acestei directive răspunde la această cerință. Sfera de aplicare a directivei este cât mai uh, limitată posibil, însă, de asemenea, revizuirea reflectă analiza noastră de impact și consultarea părților interesate. Așadar, se vede clar ce avem de făcut în acest sens. Aceste uh, modificări vor permite uh, o mai bună evoluție a pieței de mâna a doua pentru aceste echipamente, se vor economisi resurse naturale valoroase, dar și bani publici. Uh, dorim uh, să ne asigurăm că măsurile pe care le luăm uh, contribuie la protecția mediului, dar și la protecția patrimoniului cultural în legătură cu anumite instrumente care trebuie să facă obiectul unei derogări. Este un mod de a oferi de asemenea o mai mare securitate a operatorilor economici. Vă mulțumim pentru aspectele pe care le-ați menționat, sunt foarte importante. Și noi credem că dacă s-ar folosi un singur act delegat simplificat, ar fi totul mai clar și mai uh, ușor de gestionat. Înțeleg și ce spuneți în legătură cu perioada de șase luni după cererile de derogare. A fost uh, însă introdus termenul acesta din motive obiective, pentru că trebuie să respectăm anumite proceduri cerute de legislație, cum ar fi o consultare publică care durează două luni, apoi o perioadă în care o, celelalte instituții, inclusiv Parlamentul, să poată depune obiecții, apoi trebuie să notificăm uh, OMC-ul, trebuie să traducem documentele în toate limbile oficiale, să facem și o analiză solidă. Uh, avem o obligație de consultare pe, pentru a verifica dreptul contractual și așa mai departe. De aceea avem această perioadă de șase luni în total. Apreciez propunerea dumneavoastră legată de scurtarea acestui termen, dar uh, trebuie mai degrabă să fie informați operatorii cu privire la calendar. trebuie, nu putem scurta termenul, dar putem spune solicitanților uh, mai clar cât va dura procedura. Cred că este o idee foarte bună. De asemenea, uh, ideea din avizul ECA are uh, și ea părți foarte bune. Noi considerăm că până acum Comisia uh, trebuie să se bazeze pe uh, avizul ECA pentru că această agenție deține foarte multă expertiză în domeniul substanțelor chimice. În orice caz, e o idee rezonabilă pe care o susțin pe deplin. Aș vrea să mai subliniez și că dreptul de inițiativă al Comisiei trebuie să fie păstrat și în ceea ce privește conținutul viitor, este foarte bună ideea de a se clarifica metodologia. Și e important ca propunerile de modificare să fie formulate în așa fel încât uh, să nu aibă de suferit metodologia de adăugare de noi substanțe pe listă. Cred că e foarte logic. intenționăm ca peste 2 ani, când ajungem la revizuirea generală, să avem o analiză de impact de plin, o consultare generală pentru a uh, îndeplini așa cum trebuie această misiune de revizuire. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, pentru că contribuiți la obținerea unui acord cât mai rapid la, pentru această propunere, care mie mi se pare de bun simț și foarte rațională. Mulțumesc! Well, thank you very much. I, uh... Mulțumesc! Și eu cred că avem nevoie de transparență și claritate. și trebuie să susținem și industria atunci când face propuneri, pentru că, uh, cu siguranță, acest lucru ne va ajuta să lucrăm mai bine. Aceasta este intenția noastră de a aduce mai multă claritate și nu dorim uh, să avem un ton uh, prin care să impunem măsuri, ci vrem doar să indicăm ce așteptăm pe viitor. Este o sugestie orientativă. Mulțumesc foarte mult pentru dezbatere. Termenul de depunere de amendamente este mâine. Termenul de depunere de amendamente mâine la 11, votul la Envi 30 mai. Mulțumesc! Our next item is, uh... Următorul nostru punct este un schimb de opinii, însă suntem puțin în avans astăzi, deci luăm o scurtă pauză până la 11 fără un sfert, când vor ajunge interlocutorii noștri. 5 minute pauză. Um, Așadar, cred că putem să reluăm lucrările noastre. Bun venit directorului executiv al EFSA, domnul Bernard Ul. Mulțum, vă mulțumim pentru că ați venit la acest schimb de opinii cu membrii comisiei noastre. Ați uh, am văzut uh, raportul, raportul consolidat pe, pe activitatea pe 2016 și documentul pentru 2016-2019. Uh, pasă discuției noastre cu domnul doctor Ur. Fără întârziere îi dau acestuia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor și din partea mea. Întotdeauna este o plăcere să mă aflu aici și să discut cu dumneavoastră. Nu este întotdeauna ușor, dar personal îmi place foarte mult să vin și să schimb uh, păreri în legătură cu siguranța alimentară și uh, întotdeauna primesc idei noi. Uh, am discutat cu dumneavoastră deja în uh, procedura de descărcare și am, m-am bucurat de susținerea dumneavoastră în procedura de descărcare și vă mulțumesc pentru inițiativa de săptămâna trecută în legătură cu evenimentul legat de plus valoarea instituțiilor europene în legătură cu sănătatea publică și mediul. Am contribuit alături de alte instituții și agenții la acest eveniment Aș dori să mă refer în, la, în prezentarea mea la câteva provocări uh, și să le, mă refer la ele cu claritate. În primul rând, uh, mi se pare corect să spunem că EFSA, datorită susținerii experților, experților din statele membre, este o uh, organizație mică la nivel internațional a, avut realizări impresionante în ceea ce privește cantitatea și calitatea. Am fost în Japonia săptămâna trecută împreună cu colegi din organizațiile de evaluare a riscului din Franța și Germania și am fost foarte bine să vedem cum modelul EFSA de evaluare de risc e apreciat în Japonia și în zona asiatic, zona ASEAN, pentru că ne-am întâlnit și cu centrul de evaluare a riscului din ASEAN. Acest, această autoritate creată în 2002 cu resurse limitate în jur de 80 de milioane de euro pe an a, uh, are uh, mii de rezultate științifice și stabili, am stabilit uh, în unele cazuri standarde globale în ceea ce privește evaluarea riscului și mulțumesc pe această cale statelor membre, organizațiilor din statele membre și experților din statele membre care ne-au permis să atingem acest rezultat, pentru că știți că lucrăm cu sistem, un sistem de voluntari, cu uh, persoane angajate de organizațiile statelor membre care se oferă voluntare în acest uh, proiect și dacă putem să lucrăm cu ei, cum fac eu din când în când, este minunat să vedem uh, entuziasmul lor pentru proiectul european Aș dori să le mulțumesc și lor și statelor membre pentru că permit acestor experți să lucreze pentru proiectul european. Ceea ce mă aduce la prima provocare pentru viitorul apropiat și anume sursa, sursa acestor experți. Cum putem să ne asigurăm că statele membre vor permite și în viitor celor mai buni oameni să petreacă până la 50 de zile pe an uh, lucrând asupra unui uh, proiect european. Aici uh, ne confruntăm cu limitele sistemului și până la urmă trebuie să plătim statele, organizațiile din statele membre pentru a le Uh, pentru că aceștia să permită experților să vină la uh, autoritățile de evaluare de risc. Trebuie să fim deschiși și în Parlament uh, să regândim dezbaterea legată de taxele EFSA, să ne gândim la finanțarea necesară pentru a asigura expertiza necesară evaluării și muncii noastre științifice. A doua provocare care apare deseori în uh, discuțiile cu Parlamentul European este transparența. Vrem să fim cât de transparenți uh, putem la EFSA, vrem să fim responsabili, vrem să fim uh, examinați de comunitatea științifică și vrem ca rezultatele noastre să fie utilizate și de alții și utilizabile. De aceea, transparența este un aspect cheie al strategiei EFSA pentru 2020 și implementăm ceea ce uh, numim o transparență a proiectului și uh, asta de pe tot ciclul de evaluare a riscului și unul dintre rezultatele tangibile este că atunci când uh, dăm orientări științifice în legătură cu caracterul alergen al OMG-urilor, am creat un grup de experți pentru a însoți uh, acest document în întreaga durată, pe întreaga durată a ciclului de viață. Mm, transparența. După aceea, transparența datelor. EFSA a făcut foarte multe pentru a pune la dispoziția publicului datele științifice în ceea ce privește rezidurile de pesticide, de exemplu, oricine poate să utilizeze uh, da, baza de date a noastră. Așadar, majoritatea societății civile se bucură de acest lucru. Uh, și mai există și datele care sunt în studii ale industriei Aici, dumneavoastră, Parlamentul și alte părți ale societății civile ne solicită că și aceste date ar trebui să fie mai transparente. Un exemplu, în cazul glifosatului, am publicat mai mult de 6.000 de pagini de rezumate și evaluări ale studiilor pe site-ul nostru internet. Deci și aici cantitatea de date disponibile este imensă și lucrăm cu actorii implicați pentru a crește și mai mult această transparență. Însă, în mod foarte clar, există o tensiune între transparența de plină și dreptul de a proteja proprietatea intelectuală. Nu este o problemă științifică am uh, dus lucrurile cât de departe am putut la EFSA, la cerere, la cererea parlamentarilor. Am uh, uh, publicat 10.000 de pagini de date brute în legătură cu glifosatul. Săptămâna trecută i-am susținut pe oamenii de știință în refacerea evaluării de risc a glifosatului pentru a înțelege structura acestor date Așadar, cred că am făcut tot ceea ce am putut face cu riscul de a fi dați judecată de industrie pentru că am uh, publicat prea multe date sau, pentru, sau de ONG-uri pentru că nu, nu am fi suficient de transparenți. Însă este nevoie de o decizie politică juridică. Nu este o decizie științifică. Nu este o chestiune științifică cât de departe putem merge în transparentă. Uh, dumneavoastră trebuie să decideți dacă trebuie să avem mai multă transparență sau uh, avem nevoie de o intervenție din partea dumneavoastră a legiuitorului. Apare următoarea întrebare, că da, bineînțeles, trebuie utilizate datele industriei. Cum puteți avea încredere în aceste date? Cum puteți avea încredere în datele din partea industriei? Pentru că industria are un interes în autorizarea substanțelor. Există un întreg sistem uh, Uh, orientările OCD în legătură cu aceste studii. Laboratoarele sunt acreditate cu standarde, cum ar fi bunele practici ale laboratoarelor, sunt auditate de către statele membre și, un lucru important, noi examinăm datele brute, nu uh, suntem de acord cu autorii acestor studii. Uh, examinăm datele brute și câteodată ajungem la alte concluzii decât autorii studiilor. Utilizăm datele brute reutilizăm într-un fel care protejează sănătatea publicului, deci putem să ajungem și la alte, alte concluzii. S-a făcut și propunerea dacă EFSA nu ar putea să refacă studiile industriei într-un mod, în mod independent aici, cred că trebuie să ne gândim uh, foarte precaut, pentru că numărul de studii examinate este de peste 10.000. Nu putem să refacem peste 10.000 de studii, este imposibil și din punct de vedere financiar sau din punctul de vedere al bunăstării animalelor nu ar fi corect. Așadar, dacă vrem să îmbunătățim acest sistem, este un sistem de control de calitate și poate auditarea în statele membre ar putea să fie consolidată pentru a ne asigura că asigurăm calitatea datelor brute. Și nu în ultimul rând, aș dori să mă refer la provocarea independenței, lucru pe care îl discutăm foarte des. Știința independentă este o valoare cheie a EFSA. Este unul dintre principiile de bază ale înființării EFSA, pentru ca știința să rămână în afara influenței politicii, economiei și a lobby-urilor este o prioritate a EFSA, însă este și aici un subiect delicat, pentru că atunci când vorbim despre independență trebuie să fim rezonabili. Bineînțeles, EFSA nu poate să fie 100% independentă de Parlamentul European, pentru că dumneavoastră sunteți autoritatea bugetară, nu putem să fim 100% independenți de comisie, ei sunt clientul principal. Suntem, depindem de uh, probele industriei, de cercetările uh, celor care uh, lucrează la noi sau care sunt experți. Deci, bineînțeles, există constrângeri, nu este o independență 100%. Însă avem garanții pentru independență uh, pentru a avea o știință adecvată scopului și la zi trebuie să vă convingeți să, să aveți încredere în noi. A fost o întrebare. Cum putem noi, eurodeputații, să avem încredere în EFSA când există opinii științifice de divergențe? Divergente. Noi avem un sistem de gestionare a calității conform ISO 9000. Avem uh, un proces de uh, luarea deciziilor în mod colectiv. Sunt 21 de experți care iau deciziile, nu doar o persoană care ar putea să se încline într-o parte sau alta. Uh, Uh, integrăm probele într-un mod integrat și planificat și folosim metode convenite internaționale. Aceste metode sunt disponibile, modelele noastre sunt uh, publice și oricine le poate folosi și refolosi. Lucrăm cu experți selectați datorită excelenței lor și care sunt evaluați riguros pentru uh, absența conflictelor de interes, ceea ce înseamnă că vrem experți care sunt au anumite interese pentru că arată că au lucrat în viața reală, în cercetare și în evaluarea de risc, însă facem tot ceea ce putem pentru a evita conflictul de interese. Pentru asta am dezvoltat eh, eh, de-a lungul anilor, împreună cu susținătorii, cum ar fi Parlamentul European și ONG-urile, am dezvoltat un sistem comprehensiv pentru a gestiona interese, pentru a evita conflictul de interese. Și ajung aici la concluzie ce poate să ofere EFSA societății europene este un centru științific uh, care conectează comunitatea de evaluare de risc, care colaborează cu statele membre, cu agențiile și partenerii internaționali, cu un scop și anume de a acorda consiliere de încredere pentru siguranța alimentară. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Începem lista de eh, vorbitori cu persoana noastră de contact, eh, cu EFSA, doamna Ayuso. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns uh, în întârziere, eram la o altă reuniune. Am ascultat doar uh, finalul celor spuse de domnul uh, Ul și mulțumesc pentru prezența sa astăzi aici și disponibilitatea pe care o are întotdeauna să vină și să discute cu noi. A abordat un subiect care Uh, se repetă și anume conflictul de interese. Eu sunt convinsă că nu știu dacă există vreun caz, dar dacă există vreun caz este izolat. În orice caz, deciziile și rapoartele EFSA nu sunt redactate de o persoană, sunt uh, luate de un consiliu, de un panel, un grup de experți. Deci acolo este mult mai greu să existe uh, conflicte de interes. Uh, selecția personalului și selecția oamenilor de știință este riguroasă, însă întotdeauna rapoartele EFSA uh, nu plac unora sau altora și când nu plac cuiva, întotdeauna se caută cât un pretext pentru a nu fi acceptate aceste rapoarte avem cazuri care sunt foarte relevante, cum ar fi cazul organismelor modificate genetic. Dacă EFSA nu găsește nicio contradicție sau mm, din punct de vedere al siguranței alimentare pentru organismele modificate genetic, nu putem să spunem că nu poate să spună că există, pentru că EFSA trebuie să fie cinstită. Și asta se întâmplă de fapt. Știu că dumneavoastră ați făcut un studiu în legătură cu această, acest subiect al conflictelor de, conflictului de interes și aș dori să vă întreb ce rezultate a avut acest studiu și ce răspunsuri ați primit și ce veți face de acum înainte pentru ca lucrurile să fie din ce în ce mai transparente, cât mai transparente și să existe mai puține suspiciuni în legătură cu aceste conflicte de interes. Cred că dumneavoastră aveți foarte multă grijă să rămâneți independenți pentru că uh, este în joc prestigiul dumneavoastră în lumea științifică. Deci, eu cred că nu există conflicte de interes, însă aș dori să-mi spuneți ceva în legătură cu acest uh, studiu pe care l-ați făcut. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Grostet. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului director uh, pentru prezența sa în comisia noastră. Intervenția sa a fost uh, foarte interesantă și uh, felicitări pentru munca de calitate uh, pe care o face EFSA în subiecte care sunt foarte complexe. Deseori, munca agenției a fost s-a pretat controverselor, lucrurile nu sunt întotdeauna consensuale. Știința include și incertitudini și riscuri și Uh, de aceea agenția a fost și acuzată. Uh, asist cu mare interes la disponibilitatea dumneavoastră de a comunica mai bine, de a pune accentul pe transparență, pe diseminarea rezultatelor, pe transparența acestora. Mi se pare esențial pentru că este adevărat că în domeniul științific, ca și în multe altele, asistăm la un adevărat război al informației care apare și pe rețelele sociale și le include și totul ține și de dezinformare, de teorii conspiraționiste, se contestă știința în, ca, în cazul contextului acestor știri false și se creează un fel de reticență generalizată a cetățenilor față de știință, ceea ce mi se pare extrem de grav și de aceea vă susțin în demersul dumneavoastră. Acesta a fost un comentariu, însă o întrebare, o întrebare care nu vizează ceea ce ați spus, ci care este o întrebare de actualitate eh, legată de aditivul E671, un colorant alimentar prezent în foarte multe produse de patiserie. În septembrie anul trecut, agenția dumneavoastră a estimat că acest colorant alimentar nu, avea, nu comportă riscuri în utilizarea alimentară, însă nu v-ați exprimat în legătură cu doza zilnică admisibilă. Ori în Franța, agenția franceză a evidențiat anumite efecte care nu fuseseră identificate anterior și a estimat că este necesar să se facă studii pentru a caracteriza mai, pentru a identifica mai bine pericolul uh, legat de E171. Uh, poate că uh, merită să vă aplicați mai mult asupra acestei chestiuni, este important pentru consumatori. Vă mulțumesc, doamna Melia doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Urlă pentru că ați venit ca să putem discuta. Aș dori să-mi încep și eu observația uh, cu următorul comentariu. Vă aflați într-o situație dificilă, ați spus-o chiar dumneavoastră. Avem așteptări din partea EFSA, uh, Comisia vă dă sarcini de îndeplinit, Parlamentul are așteptări și uh, colaborați și cu mulți oameni de știință uh, din statele membre. Am avut și eu ocazia să văd cum lucrați la, acolo, am fost la fața locului și uh, apoi însă când ceva nu merge bine, noi arătăm imediat cu degetul spre EFSA și spunem că nu a oferit ceea ce ne doream. A existat uh, un studiu la care a participat uh, și Monsanto, oarecum eu am scris un mail în care v-am întrebat uh, în ce măsură a fost influențat rezultatul acestui studiu. Vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați răspuns și mi-ați arătat că uh, din marea cantitate de studii care există, sunt două, trei mai apropiate de industrie. Mi-ați explicat foarte bine cum lucrați și uh, mă bucur că am primit aceste clarificări. Însă, cred că este foarte greu pentru dumneavoastră să puneți pe o bază solidă tot ce înseamnă transparență și asumarea responsabilității. Și, deci, am următoarea întrebare care se referă la un lucru pe care l-ați spus și dumneavoastră. EFSA uh, este formată din reprezentanții ai statelor membre. EFSA este ocupată de statele membre care participă la toate panelurile uh, și diferitele studii pe care le aveți uh, la dispoziție sunt create în acest fel. Ni se pare că statele membre simt că e agenția lor că nu este un for independent unde se iau decizii care nu ne plac uh, sau uh, care uh, înăspresc argumentele în discuțiile politice, ci că este pur și simplu o agenție care aparține statelor membre ca să le ofere argumente pentru discuții mai solide. Și, uh, de asemenea, știu că primiți bani de la statele membre. Vreau să vă întreb ce sume uh, ar fi necesare, vorbind de bani, pentru a putea garanta independența experților dumneavoastră. Poate că e vorba de mai mult decât bani. Pe lângă finanțare mai există și alte posibilități prin care noi, ca parlamentari, să uh, putem să vă susținem împreună cu statele membre și m-ar interesa să știu cum vă putem ajuta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Huitema! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule director, că v-ați rupt din timpul dumneavoastră să răspundeți la întrebările noastre. În primul rând, Vreau să plec de la o propoziție și să sperăm că toată lumea va fi de acord cu ea. E important ca deciziile noastre, mai ales la comisia noastră, să se bazeze pe cunoștințe științifice. Acum câteva săptămâni a avut loc un marș pentru știință în restul lumii. În aceste vremuri în care populismul avansează, trebuie să ne bazăm deciziile politice pe cunoștințele științifice. Este absolut crucial în Parlament deci mă bucur că EFSA există la nivelul Uniunii Europene. Cum spuneați în introducere, este foarte important să auziți voci critice ca să îmbunătățiți uh, procedura, uh, că există un control al intereselor, că există control de calitate la studii, că există și uh, finanțare suficientă, chestiune care uneori este trecută cu vederea dar uneori am sentimentul că unele din rezultatele sau concluziile la care ajunge EFSA nu sunt uh, acceptate de toți politicienii. Și se poate să fie așa. Apoi reacțiile la întrebările puse EFSA sunt foarte periculoase. Poate că nu sunteți de acord asupra glifosatului sau organizațiile, organismele modificate genetic, dar faptul că se pune sub semnul întrebării eh, EFSA e periculos. Apoi, dacă discutăm despre conflictul de interese sau altele, iar e o problemă. Care ar fi alternativa? Ar trebui eh, să ne bucurăm că avem un organism științific uh, astfel încât să nu discutăm la nivel politic despre valoarea cunoștințelor științifice, ceea ce ar fi foarte periculos. Trebuie să reținem că avem ceva extrem de prețios. Și apoi o întrebare referitoare la documentele Monsanto. Glifosatul este unul, unul dintre erbicidele cel mai des folosite în lume. Există studii ale Monsanto și se discută în ce manieră au fost influențate chiar de către Monsanto, în ce manieră va reacționa EFSA la aceste concluzii. Vom reevalua aceste concluzii privind glifosatul și în ce manieră va învăța eh, F, va afla EFSA ce se întâmplă în viitor și care sunt consecințele pentru viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gerling. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să-i mulțumesc uh, domnului director. Vă mulțumesc pentru modul în care ați prezentat activitatea dumneavoastră. E bine că vine cineva și trece direct uh, la subiect uh, în loc să bată câmpii 15 minute. Avem întrebări care se referă la chestiunile discutate de dumneavoastră. Întrebarea mea apare în contextul celor uh, auzite ieri de la domnul comisar Andriu Caitis, în care spunea clar că va uh, revizui legile generale ale alimentației. EFSA a luat ființă în baza acestor legislații și mi se pare evident că dacă se revizuiește această legislație, trebuie să se revizuiască realmente și EFSA, ar fi, deci, posibilitatea ca dumneavoastră și noi să analizăm cu o privire critică măsura în care EFSA face ce trebuie și care sunt problemele. EFSA, după părerea mea, ă, face o treabă extraordinară, dar nu sunt ă, un susținător care nu critică, pentru că au fost și probleme. Ă, grupurile științifice, există vreo 10 la ora actuală, și o comisie științifică alcătuită din președința acestor grupuri științifice. Deci uneori uh, um, mesajele referitoare la evaluările științifice sunt uh, filtrate prin acest gen de organizare. Am discutat cu persoane care au făcut parte din aceste grupuri științifice uh, Uh, la EFSA și care sunt din ce în ce mai uh, alienate de faptul că sunt uh, atât de criticați în lumea exterioară, nu numai de Parlament, ci și de alții. E greu să găsești un om de știință în cam pe la vreo 50 de ani care să nu fi lucrat pentru nimeni altcineva. M-am întâlnit cu cineva care a fost criticat pentru că parte din doctoratul său de acum vreo 30 de ani Uh, se baza pe date care veneau de la o mare firmă, o mare companie producătoare de substanțe chimice. Accept punctul dumneavoastră de vedere că trebuie să revizuim lucrurile aici. Dar aș vrea să știu cum, care este părerea dumneavoastră despre regulamentele privind uh, alimentația și revizuirea acestor, acestei legislații. EFSA are o poziție cheie din acest punct de vedere. Vi se pare că este o șansă să aduceți în discuție punctele pe care le-ați menționat. Uh, poate veți aduce în discuție și problema finanțării. Poate se va schimba modelul de finanțare. Nu? Să ne gândim la, de exemplu, contribuții sau altceva? Domnul Hausling are acum cuvântul. Domnule director, mulțumesc pentru prezență. Recent uh, am avut ocazia să discutăm la Comisia de Agricultură cam pe același subiect. Uh, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să avem și încredere în uh, oamenii de știință. E important să acceptăm ce ne spun ei și uh, să nu uh, criticăm atât de mult ceea ce uh, spun oamenii de știință independenți, însă de mult nu mai există oameni de știință independenți care lucrează doar în, uh, în spiritul științei. Din păcate, în realitatea de noastră de astăzi nu mai există acești oameni de știință independenți. Când vorbim de EFSA, trebuie să ne asigurăm că experții independenți sunt verificați mult mai temeinic decât până acum. Vreau să știu, deci, dacă verificarea pe care o faceți dumneavoastră uh, corespunde uh, principiile pe care le credem și noi uh, importante care apar și în directivă, pentru că studii cu adevărat independente nu mai există. Însă e important să ne apropiem de o expertiză cât mai independentă, atât de necesară pentru dezbaterile noastre. Cred că cunoaște situația din SUA, procesul în legătură cu glifosatul și acolo um, sunt mari semne de întrebare în legătură cu ce se scrie, ce se publică și uh, cine este responsabil de autorizare și de cine este influențat de fapt. Și studii cu adevărat independente, obiective în legătură cu glifosatul nu există. Aș vrea însă să mă refer la ideea pe care voiam să o abordez, de fapt, subiectul neonicotinoidelor. În Uh, această privință pot să vă spun că e un subiect foarte controversat pentru apicultori. Ei uh, ar vrea să aibă mai multă certitudine, să știe exact când va fi scoasă din folosință această substanță atât de periculoasă. Apoi, noile tehnici de reproducere, EFSA a emis un aviz în acest sens, se face o evaluare de risc și pe mine mă supără faptul că până în ziua de astăzi Uniunea Europeană nu a exprimat o poziție clară în legătură cu tehnologia genetică. În uh, cele din urmă, o întrebare în legătură cu perturbatorii endocrini. Mi se pare foarte periculos ce se întâmplă în acest domeniu. Cred că ar fi important să se adopte o poziție clară în legătură cu perturbatorii endocrini și cred că ar fi important ca și EFSA să ia o poziție puternică pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Caputo are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule Url, pentru că sunteți disponibil să veniți să discutați cu noi. Am o întrebare specifică. Acum câteva ore, un raport EFSA a confirmat faptul că există o nouă boală în Europa, este dermatisă, dermatită nodulară contagioasă, uh, Uh, s-a manifestat în Turcia, în Balcani, în Rusia. Este o boală infecțioasă care afectează uh, vitele și care e transmisă de insecte, prin înțepătura insectelor. Și numai un control foarte strict și o vaccinare foarte strictă va uh, pune capăt acestei boli este vorba de un patogen care poate să trăiască la nivelul animalului foarte mult timp, îi afectează nodulii, uh, intră sub pielea animalului și există foarte multe pierderi pentru fermieri și riscuri foarte mari pentru sănătatea animalelor. Este urgent să aflăm mai multe Uh, informații despre această boală, mai ales că afectează siguranța alimentară și calitatea vitelor uh, uh, care sunt crescute pentru consum uman și sănătatea omului. Mulțumesc! Doamna Guteland, mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Demesmacher. Doamna Gutland are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc de asemenea pentru șansa de a pune întrebări. Vă mulțumim pentru prezentarea introductivă. Mă interesează uh, și pe mine o chestiune adusă în discuție de alții deputați, neonicotinoidele. Am primit multe rapoarte de la apicultori și mi s-a spus că sunt multe probleme pentru albine în statele membre și am văzut că în unii ani sunt cifre foarte mari apropo de faptul că mor albinele din cauza unor probleme pe pesticidele și neonicotinoidele au fost aduse mereu în discuție. În țara mea de Baștină, în Suedia, autoritățile au constatat că Uh, neonicotinoidele au un impact și asupra albinelor uh, sălbatice. Asta este concluzia unor studii. Deci mă interesează activitatea dumneavoastră uh, în privința neonicotinoidelor, pentru că este o chestiune pe care considerată o prioritate de comisie. Mulțumesc. Domnul Demesmacher are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face plăcere că astăzi avem posibilitatea să facem un schimb de vedere cu domnul director EFSA. Eu susțin cu putere rolul EFSA, cred cu tărie în nevoia de a avea o asemenea agenție și uh, sunt de acord cu modul în care își desfășoară activitatea. Anul trecut uh, am fost uh, în vizită și am văzut la prima mână uh, o serie de lucruri care au devenit mai clare în prezentarea dumneavoastră. Este absolută nevoie să ne asigurăm că există transparență și independență pentru a putea câștiga încrederea opiniei publice, pentru a menține încrederea sau pentru a îndepărta lipsa de încredere care există la nivelul opiniei publice. Trebuie să luptăm împotriva neîncrederii, mai ales când e vorba de riscurile pentru sănătate. Riscurile de sănătate, ceva care poate provoca cancerul, uh, trebuie văzute cu mai multă transparență, dar evident că există limite și dumneavoastră ați spus unde se află acele limite. Cred că cel puțin trebuie să spunem clar uh, lumii din afară care este contribuția Monsanto, de exemplu, atunci când s-a redactat avizul uh, final despre glifosat. Uh, ar fi informații utile de comunicat și am două întrebări pe care aș dori să vi le adresez pentru că v-ați referit la chestiunile respective în prezentare. Puteți să ne spuneți mai multe apropo de modul în care EFSA susține oamenii de știință și încurajează să-și refacă evaluările de risc. V-ați referit foarte pe scurt la această chestiune, dar aș vrea să ne spuneți care sunt argumentele pro și contra a modelului care e folosit la Agenția Europeană a Medicamentelor. Care e acest model? Mulțumesc și Reprezentantul Comisiei are acum cuvântul. Domnul Terzi de la Comisie este? Oh, if you don't want... Dacă nu doriți să luați cuvântul, e în regulă. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Gurl, aveți cuvântul acum. După cum vedeți, există mult interes. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări mi-au dat mult de gândit, sunt multe de discutat, o să încerc să fiu succint, nu e o calitate să fiu succint, o calitate a mea, dar o să-mi spuneți dacă mă întind prea mult. O să iau în ordine întrebărilor. Să să-i răspund doamnei Ayuso. Vă mulțumesc pentru susținere. Sunteți omul de legătură de la Parlament și apreciem acest lucru. V-ați referit la conflictul de interese și modul în care facem acest lucru. Am făcut două lucruri. Unu, consultări publice permanente privind uh, noua politică de independență care va fi discutată la Consiliul de Conducere în iunie. Uh, este încă deschisă consultarea publică Așa că invităm uh, eurodeputații să contribuie la redactarea politicii noastre. Am ridicat în discuție multe chestiuni uh, venite de la Parlament apropo de modul în care definim uh, și gestionăm interesul astfel încât să nu se transforme în conflict de interese Apoi studiul comisiei legat de mm, politica de independență din 2011, cum a fost pusă în aplicare de-a lungul anilor. Uh, studiul este public și s-a arătat că politica este eficientă, previne conflictul de interese, este un exercițiu birocratic uh, greoi și ne costă mulțime de bani, evaluăm în fiecare an vreo 7000 de declarații de, de interese care sunt publice, deci se poate vedea cine lucrează cu noi, de unde provin, ce interese au. Lucrul se vede foarte detaliat de la interese financiare, locuri de muncă, pro, uh, drepturi de proprietate intelectuală, cu cine au mai lucrat, din ce comisii fac parte, din, ce, din conducerea căror întreprinderi au făcut parte. Suntem convinși că EFA, EFSA are un sistem foarte clar, foarte robust, poate cel mai robust dintre instituțiile europene, care poate fi îmbunătățit firește. De aceea am deschis aceste consultări publice și uh, Consiliul de Conducere, poate în iunie sau poate în timpul verii, va hotărâ asupra unei noi politici privind independența. Uh, doamna Grostet, întrebarea privind uh, dioxidul de titaniu, uh, Sigur că noi uh, am emis un aviz privind dioxidul de titaniu. Acolo există o chestiune contencioasă, uh, Nanofracțiunea din uh, acest dioxid de titaniu, dar există nanoparticule în dioxidul de titaniu și s-a făcut un studiu făcut de, o, de IMRA, organizație de cercetare franceză, care Uh, a pus o problemă și anume dacă nu există noi descoperiri toxicologice care ar duce la o reevaluare a dioxidului de titaniu. Ce am făcut noi de obicei, în, ca de obicei în aceste situații? Am luat legătura cu organizația franceză, ne-am întâlnit în aprilie ca să analizăm studiul, să vedem dacă studiul e suficient de puternic ca să ne modifice opinia despre dioxidul de titaniu. Uh, francezii ne-au spus niște lucruri, dar nu ni s-a părut că e destul de puternic și am ajuns la concluzia că e nevoie de date suplimentare pentru a înțelege mai bine această nanofracțiune din dioxidul de titaniu. Deci e un exemplu de bună colaborare la nivel european între organizația din stat, dintr-un stat membru și EFSA putem vedea cum evoluează evaluarea de risc într-o manieră bazată pe colaborare. Cred că EFSA s-a descurcat foarte bine în această situație. Nu voi vorbi în limba germană, îmi pare foarte rău. Își răspund la întrebarea dumneavoastră acum cum putem să ne internalizăm, dacă uh, vreți să zic așa, să ne apropiem EFSA, să devină a noastră. E o întrebare relevantă datorită faptului că EFSA are un consiliu de conducere diferit. EFSA e una din puținele agenții care nu are statele membre reprezentate în consiliul de conducere. Uh, Consiliul de conducere are 14 persoane plus un reprezentant al Comisiei Europene. Lucrul acesta a fost făcut intenționat după criza bolii vacine bune, pentru ca EFSA să fie cât mai obiectivă cu putință și să nu fie influențată politică. Consiliul de conducere a fost uh, conceput diferit față de alte agenții și duce la acest sentiment că n-ar fi a noastră. EFSA cum am depășit uh, această problemă prin colaborarea științifică împreună cu statele membre. Uh, statele membre vin la forumul nostru de consultativ de patru ori pe an. Toate statele membre sunt reprezentate în organismul de uh, consiliere. Avem o agendă comună, avem proiecte comune împreună cu agenția spaniolă de exemplu, cu Institutul Federal de Evaluare a Riscului din Germania, uh, un exercițiu de trasabilitate cu Marea Britanie despre virus. Deci sunt proiecte comune de colaborare cu statele membre, astfel încât EFSA să devină a noastră, adică a statelor membre. Parlamentul cred că poate să susțină acest punct de vedere și să prezentați acest lucru către alegătorii dumneavoastră. Avem nevoie de susținerea politică a statelor membre pentru că uh, și în vremuri ca acestea de greutăți politice și economice, organizațiile din statele membre le permit uh, angajaților lor să lucreze la proiectele europene. Cred că este foarte bine. Și acum din ce în ce mai mult statele membre spun că ar dori să colaboreze cu EFSA, dar au nevoie de oamenii cei mai buni acasă pentru că s-au făcut tăieri bugetare de 20%, de 30% în statele membre. Dar dacă lucrurile vor continua așa, nu mai există un model EFSA durabil nu putem să închidem uh, coșmelia și uh, avem nevoie de voluntari din statele membre care să facă evaluarea de risc științifică pentru Europa. E nevoie de susținere politică. E vorba despre Europa și știm că e o discuție foarte grea în acest moment. V-ați referit și la bani. N-am calculat anul trecut care ar fi nevoile noastre, dar e vorba de vreo 20 de milioane de euro pe care ar trebui să le plătim statelor membre. Și apoi s-a pus întrebarea care e diferența față de uh, Agenția Europeană a Medicamentului. E o comparație interesantă. Agenția Europeană a Medicamentelor are uh, un personal de două ori mai numeros decât EFSA, dar bugetul este de patru ori mai mare decât bugetul EFSA. Asta pentru că plătesc statele membre plătesc experții din statele membre care contribuie la activitatea Agenției Europene a Medicamentelor. Și toată lumea vrea să lucreze cu această agenție. E vorba de bani. Nu e vorba de 104 milioane de euro pe an care ajung în statele membre și noi nu facem acest lucru pentru că nu avem acești bani. Deci o problemă politică. Cum să se financeze EFSA? eu știu, prin cotizații sau o parte mai mare din bugetul european pentru durabilitatea acestui model și pentru a avea acces la cei mai buni experți din Europa. a spus o întrebare apropo de influența documentelor Monsanto asupra evaluării glifosatului. Din câte știm noi, în acest moment, Vorbim de două documente în care e vorba de e mail interne în care se arată că ar fi putut exista ca Monsanto, un interes al Monsanto să se redacteze aceste documente. Afilierea autorilor la Monsanto se vede clar în documente și nu ne surprinde. E vorba de două studii din uh, câteva sute pe care le evaluăm. Deci suma după câte știm noi acum, uh, numărul e foarte limitat, două din câteva sute. Uh, e vorba de studii de revizuire, nu e vorba de date brute. Uh, oamenii de știință au revizuit activitatea altor oameni de știință. E o practică obișnuită. Dar nu e vorba de generare de date primare noi evident că dorim să vedem datele primare pentru că dorim să ajungem la propriile noastre concluzii. Studiile acestea de revizuire nu au un mare impact pentru că noi mergem la datele primare și ne desfășurăm propria noastră uh, activitate. Din câte știm noi acum, nu se va schimba mare lucru în evaluarea glifosatului. Nu e niciun motiv să nu avem încredere sau să punem sub semnul întrebării. Deocamdată, cum spuneam. Firește că pot fi și alte evoluții, dar noi, EFSA, suntem primii gardieni uh, ai unor, unor cunoștințe științifice, știncere. Dacă cunoștințele științifice sunt pătate, putem să uităm tot ce e legat de știință. Vrem să fim cât mai nepărtinitori cu putință. Domnul Hausling, spuneați că s-a discutat și la Comisia Agri. Uh, Uh, și ca și spuneați ca și cum eu aș pretinde că știința e singurul răspuns și este regula de aur. Nu vreau să pretind acest lucru. După părerea mea, știința este un, o formă de scepticism organizat. Uh, s-ar putea să se dovedească falsă mâine, dar nu e slăbiciunea științei, ci este puterea științei. Se poate, adeveri, se poate arăta mâine că uh, a fost uh, un element fals. Dacă nu se poate arăta că e fals, atunci devine dogmă, devine ideologie. Iar știința întotdeauna uh, se uh, referă din nou și din nou la fenomenele naturii, dar este ce avem cei mai bun. Pentru că alternativa ar fi să ne întoarcem la credințele din evul mediu. Nu există altă alternativă, iar procesul acesta trebuie să fie cât mai robust cu putință. Putem critica multe lucruri Uh, în ce privește știința. Sigur, v-ați referit la comercializarea uh, universităților. Cine finanțează cercetarea? De unde vin banii primați care finanțează uh, cercetarea? Dar atunci, de unde vin banii pentru cercetare? E vorba de, de negociere politică. Ce am aflat noi apropo de viitor? Ce am învățat noi pentru viitor? am uh, învățat că trebuie să fim și mai vigilenți privind sursele, datele primare, analiza pe care o facem în momentul în care preluăm date primare în evaluarea de risc. E un proiect care se numește Prometeu Uh, apropo de planificarea și colectarea și integrarea datelor primare care să poată fi reproduse și să poată fi folosite și analizate de alții. Doamna Gurley, poziția noastră privind uh, exercițiul acesta de reformulare a legilor privind alimentația, noi facem parte dintre, participăm la acest exercițiu, uh, și uh, o să apară rezultate foarte curând în această vară. Pentru noi este o șansă de a pune întrebări privind durabilitatea, uh, modul în care este organizat sistemul de grupuri științifice, comisia științifice, durata acestor grupuri, poate trei ani, pot fi mai lungi, pot avea o durată de viață mai lungă. Deci e o șansă ca și noi să ne aducem aportul și, după cum știți, la fiecare șase ani EFSA prin lege este evaluată extern, e în regulament. În 2012 a fost ultima evaluare, deci o nouă evaluare externă va avea loc în 2018 iar legea prevede că se evaluează două lucruri, impactul EFSA asupra sistemului de siguranță alimentară în Uniunea Europeană și practicile de lucru ale EFSA. Deci e o șansă excepțională de a discuta acest lucru, dacă este cel mai bun model pentru 2020, de exemplu, sau după 2020, poate după 15 ani, o să mai rafinăm modul în care facem evaluarea de risc în Europa. Coming to Mr. Heusling, I think... Trecând la domnul Heusling, cred că am uh, vorbit despre partea științifică, rolul științei și um, caracterul delicat al științei <laughs> și caracteristicile inerente, și anume posibilitatea ca știința să fie și falsificată. În legătură cu dosarele Monsanto, cred că v-am răspuns la întrebare dacă ne gândim la ele. Da, normal că ne gândim. Sigur că încercăm să fim mai vigilenți. În legătură cu neonicotinoidele, știți că EFSA a realizat un aviz științific în 2012, care în 2013 a dus la acțiuni din partea Comisiei. Apoi s-au cerut date de confirmare, noi am publicat trei rapoarte privind aceste date de confirmare în 2016 și acum facem o reevaluare a tuturor, tuturor uh, tipurilor de uh, utilizare a neonicotinoidelor și acesta va fi publicat în noiembrie 2017. Și desigur că nu EFSA decide dacă substanțele sunt autorizate sau nu, este treaba comisiei, însă noi uh, susținem comisia și statele membre oferind cele mai actuale informații științifice referitoare la neonicotinoide și efectele lor. În ceea ce privește noile tehnici de reproducere, a existat un document de poziție publicat de mecanismul um, uh, de uh, consiliere științifică al Comisiei săptămâna trecută, acronimul este SAM, uh, și în, în mod coerent cu avizul EFSA din 2012 s-a spus că e nevoie de o analiză de risc de la caz la caz, dacă trebuie să țină această acest tip de tehnici de uh, regulamentul privind OMG-urile, cred că este o decizie politică și nu una științifică. Perturbatorii endocrini, știm cu toții, Comisia a propus anumite criterii, este scopul negocierilor politice să se găsească o soluție. Ce facem noi la EFSA este să pregătim un document de orientare împreună cu Agenția Europeană a Substanțelor Chimice despre cum putem implementa aceste criterii pentru biocide și pesticide și uh, cum putem lucra la analizele de risc. Domnule Caputo, da, această boală pe care ați menționat-o, dermatita despre care ați vorbit, este prezentă în Europa de Sud, în Italia, dar și în Croația și în alte state și s-a uh, limitat uh, extinderea, răspândirea acestei boli. EFSA monitorizează constant situația și oferim uh, Comisiei uh, Informații Științifice despre limitarea apariției acestei boli, uh, intervențiile care se fac sunt făcute de către statele membre și Comisie. Question. Și ultima întrebare, în legătură cu sănătatea albinelor și neonicotinoide, nu mai știu dacă v-am răspuns. Cred că deputatul a plecat. Cum îi sprijină EFSA pe alți oameni de știință. Ce încercăm noi este să facem uh, ca în așa fel încât știința noastră să fie atât de transparentă, bazată pe modele atât de clare, încât alții să poată să descarce modelele și standardele de pe site-ul nostru și să refacă analiza de risc dacă doresc. <coughs> Noi vrem ca analizele de risc să fie uh, um, reproductibile. Uh, E un obiectiv ambițios pentru că e nevoie de date bine structurate oferite de industrie, de instrumente IT adecvate. Noi lucrăm la acest lucru în cadrul strategiei pentru 2020, lucrăm cu părțile interesate și vom ajunge la acest obiectiv. Trebuie ca analizele de risc să poată fi reproduse ușor de alții. E un principiu științific și noi ne bucurăm de această provocare științifică. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult! pentru acest schimb de opinii. Cred că a fost foarte interesant. Mulțumesc pentru că sprijiniți comisia noastră pe uh, diferite subiecte. Dragi colegi, haideți să trecem la următorul subiect, uleiul vegetal.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 statement from, uh, Vom începe cu declarația EFSA în câteva secunde. So, if you are ready, we are listening. Dacă sunteți gata, vă ascultăm. Aveți cuvântul. Uh, Bună dimineața! Mulțumesc pentru că ne-ați dat uh, șansa de a fi astăzi aici pentru a explica analiza de risc privind uleiul vegetal și substanțele de contaminare. În mai 2016 am prezentat acest document uh, referitor la posibila prezența substanțelor uh, din contaminarea încrucișată prezente în uleiurile vegetale alimentare. Am analizat uh, substanțele, cum ar fi acizii grași glicidil esteri, 3 monocloropropanediol, 3 MCPD și uh, acizii graș ester. S-a constatat că mai multe substanțe uh, de contaminare se regăsesc în sosul de soia uh, produs industrial și proteinele vegetale hidrolizate. 3-MCPD este prezent în sosul de soia. Între timp, acest lucru a fost reglementat și s-au stabilit niveluri maxime în regulamentul din 2006. Ulterior, s-a constatat că substanțele um, de contaminare se regăsesc și în uleiurile vegetale rafinate. Acestea apar atunci când se procesează alimentele la 200 de grade Celsius sau la temperaturi mai mari, atunci când se uh, rafinează aceste uleiuri. EFSA a analizat gradul de toxicitate al acestor substanțe de contaminare, ținând cont de toate informațiile privind utilizarea lor în alimentația la oameni și la animale disponibile în literatura științifică. Am încercat să ținem cont de uh, declarațiile statelor membre și ale sectorului industrial, de informații de la Centrul Comun de Cercetare de la Uniunea Europeană și datele de consum furnizate de statele membre. Pentru a uh, vedea cât de mare este expunerea în alimentație, am ținut cont de diferite grupuri de populație, de uh, copii până la vârsta de un an, de adolescenți și de adulți am calculat scenarii specifice. De exemplu, situația bebelușilor hrăniți exclusiv cu lapte praf. Se pare că cel mai mare nivel de substanțe de contaminare se regăsește în uleiurile vegetale rafinate și în grăsimi, nivelurile fiind de 6 până la 10 ori mai mari decât pragul la uleiul de palmier uh, decât la alte uleiuri uh, vegetale. La sugari hrăniți uh, cu lapte praf se regăsește acest lucru în laptele praf și în biscuiții special pentru bebeluși. Apoi la copii uh, ceva mai mari uh, se regăsesc substanțele în biscuiți clătite napolitane. La adolescenți și adulți în produse din cartofi prăjite sau coapte, în creme de ciocolată și produse de patiserie. Considerăm că acesta este un risc uh, de sănătate pentru consumatori în uh, grupele de vârstă, la grupele de vârstă mici și pentru consumatorii care consumă foarte multe din aceste produse de orice vârstă. Expunerea la 3 MCPD de-a lungul vieții are efecte nocive pentru uh, rinichi uh, și pentru organism în general, și s-a stabilit un prag de uh, 0,8 mg per kilogram de masă corporală pe zi de 3 MCPD. S-a constatat de asemenea prin cercetarea de laborator că la animale aceste substanțe sunt cancerigene și toxice pentru reproducere. Sunt substanțe care pot să dăuneze ADN-ului și să provoace cancer. Aceste substanțe pot de asemenea să ducă la o incidență mai mare a apariției tumorilor. S-a estimat uh, expunerea în dietă uh, la oameni la aceste produse și s-a calculat uh, o marjă de expunere s-a, constatat că mai ales la grupele de vârstă mici este foarte periculoasă expunerea, la aceste substanțe, la fel ca și la consumatorii care consumă multe din aceste produse, indiferent de vârsta lor. La uh, sugarii care consumă doar lapte praf exclusiv, pericolul este de 10 ori mai mare. În ceea ce privește substanța 2-MCPD, nu am putut trage o concluzie pentru că nu am avut suficiente date. Însă se pare că uh, la grupele de vârstă mai mici uh, este foarte periculoasă expunerea la această substanță, mai ales la sucarii hrăniți exclusiv cu lapte praf. GECFA, un comitet de experți uh, pe, pe aditivi alimentari, a uh, analizat testele 3 MCPD și 2 MCPD și a publicat un studiu în acest sens. EFSA și GECFA uh, au uh, stabilit să facă un studiu cu privire la acest subiect și la efectele nocive ale substanțelor de contaminare. După studiul GECVA și ținând cont de noile metodologii de cercetare, realizăm noi proiecte de cercetare cu privire la 3 MCPD care vor fi publicate până la sfârșitul anului. Pentru esteric glicidil, marja de expunere arată un potențial risc pentru uh, consumatorii din toate grupele de vârstă, indiferent de cantitatea de consum medie sau foarte mare. Mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc! Din partea comisiei, acum are cuvântul domnul Verstreta. Mulțumesc, doamnă președinte! Am ascultat concluzia EFSA conform căreia prezența uh, acizilor grași esteri, uh, glicidil, uh, a 3-MCPD și 2-MCPD este un pericol pentru sănătate și Comisia a început rapid discuțiile cu statele membre pentru a uh, introduce măsuri reglementative mai stricte pentru a garanta un nivel ridicat de a sănătății publice dorim să introducem niveluri maxime, stricte, cu privire la prezența acestor substanțe în uleiurile vegetale, la cele plasate pe piață direct la consumator sau și la cele folosite direct în producția de alte alimente industriale. După cum ați auzit, există riscuri deosebit de mari în ceea ce privește prezența MCPD și a esterilor glicidili în uh, laptele praf la, uh, folosit la copii. Pentru a proteja acest grup de populație vulnerabil, Comisia intenționează să introducă praguri stricte pentru esterii glicidil și uh, esterii 3 MCPD, pentru a garanta un nivel cât mai mare de sănătate publică și pentru a se asigura că expunerea sugarilor hrăniți exclusiv cu lapte praf nu mai poate fi un risc pentru sănătate. După cum ați auzit, în legătură cu esterii 3 MCPD, Jack a tras concluzii oarecum diferite de cele ale EFSA iar EFSA a decis să-și redeschidă studiul privind acizii STR3-MCPD și să ajungă la o concluzie finală până la sfârșitul anului. Deci, Comisia a decis să meargă înainte cu măsurile legate de esteriglicidil, care sunt genotoxici și cancerigeni, și să propună cât mai rapid niveluri uh, maxime foarte stricte, atât pentru uleiurile rafinate destinate consumului uh, direct și celor utilizate în prelucrarea industrială a alimentelor, la fel pentru laptele praf, uh, pentru sugari și pentru copii uh, puțin mai mari. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla după redeschiderea acestei analize și după aceea, fără întârziere, vom propune niveluri maxime stricte pentru uleiurile vegetale, cele rafinate și laptele praf destinat sugarilor ca să ne asigurăm că sănătatea publică este protejată cât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul colegilor. Dacă doriți. Uh, first speaker, Mr. Lise. Domnul Lize. Ja, vielen Dank, Frau Voll. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc reprezentanților din partea EFSA și din partea Comisiei. Nu am în întrebări uh, pentru EFSA. Declarația a fost foarte limpede. EFSA e adesea criticată pentru că nu reacționează suficient de bine și nu prezintă suficient de clar anumite riscuri. Eu nu sunt de această părere. În orice caz, acum prezentarea a fost foarte precisă, e uh, o situație periculoasă și trebuie să luăm măsuri pentru a reduce conținutul, uh, în conținutul alimentelor, conținut, aceste substanțe în conținutul alimentelor. Noi am pus o, propune, o întrebare legată de clicidol și am vrea să știm cum uh, se va lucra mai departe, care sunt termenele, ce putem să avem în vedere și ce poate să facă Parlamentul la rândul lui ca să se asigure că propunerea comisiei, care după părerea mea este foarte bine întemeiată, uh, este susținută. Aș vrea să vă întreb dacă există state membre care se opun, dacă sunt probleme tehnice, dacă știți, dacă sunt argumente științifice care pot fi aduse împotriva acestei propuneri cum și cum le evaluați. Deci m-ar interesa să știu ce se întâmplă acum concret, care sunt termenele și ce putem noi ca Parlament să facem ca să vă ajutăm. Mulțumesc! Thank you, Mr. Afronte. Mulțumesc, domnul Afronte. Sì, grazie. Ehm, non ho sentito tutti gli interventi iniziali. Mulțumesc. Susțin uh, și eu ce uh, s-a spus până acum. Comisia s-a declarat preocupată de uh, prezența substanțelor contaminante în alimente. Institutul German pentru Sănătate și Mediu a demonstrat că uh, laptele praf destinat sugarilor conține acest, acești esteri în uh, cantități îngrijorătoare. Aș vrea să știu ce calendar a prevăzut Comisia pentru a acționa și pentru a stabili limite. Ați vorbit de aspectele genotoxice, cancerigene. Aș vrea să știu cum doriți să reduceți aceste limite maxime pentru uleiul de palmier și pentru alte uleiuri vegetale. Opinia publică este preocupată, însă nu se știe întotdeauna care sunt cantitățile existente în alimente. Cum veți sensibiliza consumatorii? Vă mulțumesc. Doamna Ayuso? <clears throat> Muchas gracias, presidenta. Muchas quiero agradecer a Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc EFSA și Comisiei prin reprezentanții săi pe, păi, pentru această mm, informație în legătură cu uleiul de palmier. Uh, care în țara mea este foarte o problemă pregmantă. Comisia când va lua decizia legată de limite și în primul, în special, într vorbim de un aspect uh, mai alarmant, uh, laptele praf pentru copii și pentru sugari. Dacă limitele care sunt utilizate acum în aceste tipuri de lapte și cantitatea lor de 3 MCPD și 2 MCPD uh, care sunt produse în uh, uleiul de palmier, dacă aceste niveluri sunt atât de alarmante pe cât se tem uh, oamenii. În cazul heparinei, aceasta poate să fie mortală sau pentru sau poate salva viața unui bolnav cardiac în funcție de doză. Vreau să vă întreb dacă doza este atât de ala îngrijorătoare pe cât se tem oamenii în ceea ce privește doza din lapte și cantitatea de lapte care se ingerează acești derivați care se produc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Caputo. Vă mulțumesc, domnul președinte. Este vorba de o decizie după o lungă perioadă de reflexie și așteptam o inițiativă a Comisiei Europene. Mulțumesc EFSA care a confirmat chiar astăzi acest lucru. Acest studiu care uh, confirmă prezența a trei substanțe toxice în uh, procesul de rafinare la 200 de grade a uleiului. Este vorba de uleiurile vegetale și de margarină. Aici EFSA s-a concentrat pe uleiul de palmier. Pentru că, uh, datorită cantității, care este mult mai mare decât pentru alte tipuri de ulei. Însă, bineînțeles, problema nu vizează doar produsul uleiului de palmier, ci uh, rafinarea și procesul de producție al său. Se utilizează uleiul de palmier deseori pentru că este mai ieftin decât alte produse asemănătoare. Eh, se regăsește în foarte mulți biscuiți, eh, produse de patiserie, în margarine. Deci eh, este o adevărată problemă, în special pentru copii. De aici întrebarea mea pentru comisie. Care vor fi măsurile adoptate pentru a apăra, pentru a proteja sănătatea cetățenilor și va fi o campanie de informare în acest sens? Cred că Trebuie să citim răspunsul uh, pe care ne l-a dat comisia atunci când am pus această întrebare în urmă cu ceva vreme. Uh, s-a vorbit de, de oportunitatea de a prezenta în Comitetul Permanent AFPAF o legislație Uh, în legătură cu cantitățile de, uh, acest, de 2 și 3 MCPD în uh, uleiurile și grăsimile vegetale pentru a garanta un nivel de protecție înalt al sănătății umane, în special a sugarilor. Comisia nu vede utilitatea lansării unei campanii publice de informare în legătură cu utilizarea uleiului de palmier în alimente. Asta se întâmplă în 2016, însă de atunci nu s-au adoptat niciun fel de măsuri. Trebuie să ne gândim uh, uh, anticipativ, să nu mai lansăm tot felul de studii, ci să adoptăm o poziție clară. Este absurd ca uh, studiul EFSA să ne arate foarte clar, pentru că și le mulțumesc pentru acest lucru uh, și că au confirmat acest lucru aici. Avem un studiu al EFSA, dar Comisia nu adoptă măsuri. De ce? De ce se întâmplă acest lucru? și am uh, prezentat o întrebare cu solicitare de răspuns oral în acest sens. Deocamdată nu am avut o dezbatere în plenară, însă cred că în lumina discuțiilor de astăzi ar fi timpul să ajungem la o dezbatere în plen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a asculta părerile EFSA și ale Comisiei Europene pe acest subiect foarte pertinent. Mă alătur și eu colegilor mei, în special în ceea ce privește produsele pentru sugari, care totuși sunt, care sunt extrem de vulnerabili și care trebuie să fie protejați prin măsuri extrem de stricte. EFSA are un calendar pentru încheierea acestui studiu. Concluziile trebuie să fie disponibile până la sfârșitul anului și lansez un apel urgent de a urgenta aceste concluzii pentru ca Comisia să poată cât mai rapid să intervină în, printr-un regulament pentru a limita prezența 3MCPD și să protejeze consumatorii europeni. Văd uh, cu ochi foarte buni faptul că doriți să țineți cont de acest uh, studiu complex și să vizați toate uleiurile și nu doar o categorie specifică. S-a spus și re, s-a repetat uh, clar de către EFSA că ce, ceea ce este fundamental este metoda de rafinare a uleiului. Nu contează materia primă atât de mult. Trebuie să minimizăm prezența acestor substanțe contaminante, poluatoare. Cred că cetățenii trebuie să fie puși la curent în legătură cu metodele de rafinare și în legătură cu măsurile care trebuie să fie luate. Trebuie să spunem că aceste metode nu sunt în sine periculoase, însă elaborarea diverselor produse uh, poate să fie problematică. Este demersul urmat este uh, cel just, însă calendarul ni se pare cam lung. Dacă nu, această prezență a substanțelor poluatoare va continua și consumatorul nu va mai, se va mai putea găsi în situația de a gestiona lucrurile. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul din nou EFSA și după aceea Comisiei pentru a răspunde. Deci, în primul rând, dăm cuvântul EFSA. Vă mulțumesc, doamne președinte. În ceea ce privește întrebarea din partea doamnei Ayuso, este adevărat că, în special, expunerea bebelușilor la esterii, ă, aceștia, ă, bebeluși care consumă doar lapte praf, este de 10 ori mai mare decât cea obișnuită Trebuie să menționăm și faptul că utilizarea acestor compuși în uh, laptele praf uh, este mm, are un scop nutrițional pentru că mm, acidul palmitic este cel care uh, seamănă cel mai mult cu laptele de mamă. Deci asta se referă doar la bebelușii care sunt hrăniți exclusiv cu lapte praf în acest scenariu domnul Vestere. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mi s-a pus o întrebare legată de calendar. Există un, un calendar diferit pentru esterigliciril, în legătură cu care studiile nu vor fi redeschise. EFSA uh, a redeschis cazul legat de esterii 3 MCPD. Am finalizat discuțiile tehnice cu statele membre și planificăm să uh, depunem o propunere de reglementare în legătură cu nivelurile maxime pentru uleiurile vegetale care pot să fie plasate pe piață sau care pot să fie utilizate de operatorii alimentari, precum și valori maxime pentru laptele praf într-un comitet permanent uh, uh, sau printr-o procedură de consultare internă a comisiei. Planul este să se mm, prezinte acest lucru înainte de vacanța de vară sau chiar după, sau puțin după vacanța de vară. Este o mm, procedură de reglementare cu uh, examinare, deci măsura va fi supusă Consiliului și Parlamentului european pentru examinare timp de trei luni și în acest moment va apărea de asemenea posibilitatea de a eh, ca Parlamentul European să se exprime în legătură cu ceea ce propune Comisia Europeană pentru a asigura protecția sănătății publice. În ceea ce privește lucrurile legate de conștientizarea consumatorului, într-adevăr, Uh, s-a uh, subliniat prezența acestor esteri 3-MCPD și de gliceril în uh, uleiurile vegetale. Acest, aceștia sunt produși în timpul rafinării uleiurilor vegetale, deci contrar altor produse mm, contaminante, utilizarea în gospodărie nu are niciun fel de influență asupra acestor produse este un proces care uh, are loc în timpul rafinării și subliniez acest lucru că din momentul identificării problemei au existat măsuri voluntare luate de mm, industria de rafinare pentru a scădea prezența acestor esteri și de, de glicerii și uh, de asemenea MCPD-ul în um, uleiurile vegetale rafinate. Deci uh, a existat în legătură cu esterol o reducere semnificativă, însă date fiind preocupările de sănătate exprimate de EFSA, este într-adevăr necesar să luăm măsuri de reglementare stricte pentru a asigura protecția sănătății publice. Și după cum s-a indicat, am fost de acord să uh, intervenim în legătură cu prezența acestor uh, produse în laptele praf și laptele de creștere și de aceea vom uh, redacta o propunere de reglementare pentru Comitetul Permanent la un, o reuniune următoare pentru uh, nivelurile maximale pentru laptele praf și laptele de creștere. În legătură cu întrebarea domnului Caputo, în legătură cu, dacă, cu faptul dacă Comisia avea intenția să facă o propunere de reglementare până la sfârșitul anului 2016 pe baza avizului EFSA din mai 2016, însă în momentul în care am ajuns la un punct destul de avansat al discuțiilor, ne-am dat seama că va fi un uh, o evaluare și a experților din OMC, OMS și uh, că avem nevoie și de o uh, dimensiune internațională. Am, avut, uh, am așteptat și rezultatul acestei evaluări pentru a trece mai departe cu propunerea de reglementare. În ceea ce privește esterilor de glicidil, nu există nicio divergență majoră și din acest motiv am continuat imediat discuțiile cu statele membre și, după cum am spus, am, le-am finalizat la nivel tehnic și uh, vrem să le supunem spre adoptare la nivelul com- Comisiei. În ceea ce privește STRI 3 MCPD, uh, suntem de părere că uh, cât de curând va trebui să aflăm rezultatul redeschiderii acestei evaluări de către EFSA pentru a putea, uh, odată ce EFSA va fi ajuns la o concluzie, pentru a putea să propunem măsuri de reglementare pentru uh, esterii 3 MCPD în uleiurile vegetale pentru a acorda un nivel mai mare de protecție a sănătății umane în sugari și copii. După cum a spus și doamna Gardini, într-adevăr, este importantă metodologia și măsurile de reglementare vor fi restrânse producătorilor alimentare pentru a ne asigura că nivelurile acestor substanțe sunt cât de scăzute posibil în toate produsele de ulei vegetal, inclusiv uh, uleiul de palmier. Vă mulțumesc, o scurtă intervenție. Mulțumesc uh, pentru aceste răspunsuri, însă aș dori să fac doar o observație. Uh, sunt conștient de progresele înregistrate în ceea ce privește rafinarea uleiului de palmier, însă nu se, sunt de acord cu cele spuse în ceea ce privește starea produselor utilizate în bucătărie. Spuneți că problema este la momentul rafinării, însă în momentul în care consumatorul cumpără acest produs, acest pro- produs este deja rafinat, deci este o problemă de comunicare. Trebuie să informăm consumatorul. Chiar acum, în așteptarea avizului științific, până la adoptarea acestor măsuri, trebuie să informăm mai bine consumatorul. Vă mulțumesc, dezbaterea s-a încheiat. A fost ultimul punct de pe ordinea noastră de zi și ne revedem în data de 29 mai, următoarea noastră reuniune. La revedere!